Dear colleagues, good afternoon. We can continue our program. Dragi colegi, continuăm uh, cu punctul 25 de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu doamna Lucia Jidnienska, ministrul al Justiției și viceprim-ministru al Slovaciei și domnul Ivan Secic, secretar de stat la Ministerul Culturii din Slovacia. Ei ne vor vorbi despre prioritățile președinției slovace. Haideți să organizăm acest punct, astfel încât distinșii noștri oaspeți să poată să-și facă declarațiile introductive și după aceea să avem ocazia de a le pune întrebări în același timp amândurora. Dau mai întâi cuvântul doamnei viceprim-ministru și ministru al justiției, doamna Jidneanțca. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. Acum câteva zile, Slovacia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene și apreciez această ocazie pe care mi-ați oferit-o ca să prezint prioritățile președinției noastre. în fața Comisiei Juridice a Parlamentului și, sigur, în uh, domeniul său de competență. În acest moment, uh, Uniunea Europeană se confruntă cu multe provocări, atât din interior cât și din exterior și în acest context uh, domeniul uh, uh, dreptului civil, cooperării judiciare, dreptului comercial, poate că nu sunt cele mai fierbinți subiecte în mass media, cu siguranță nu la fel cum sunt alte subiecte și alte întrebări despre care se vorbește foarte mult în Europeană. Totuși, aceste domenii sunt la fel de importante pentru că uh, adesea ele au un impact direct asupra unor drepturi și obligații concrete, atât ale cetățenilor, cât și ale Uniunii Europene în general. În special în ce privește uh, aplicabilitatea transfrontalieră a acestor drepturi. Și în acest uh, domeniu, președinția slovacă ar dori să promoveze diverse inițiative care ar putea fi grupate uh, sub titlul uh, e-justice, e-justiție și comunicare electronică în domeniul justiției, care va reprezenta fundamentul pentru îmbunătățirea activității rețelei europene în materie de justiție, atât în uh, materie civilă cât și uh, comercială și asta se referă la uh, transmiterea documentelor judiciare, executa, execuția documentelor și în acest domeniu organizăm o conferință la Bratislava, capitala Slovaciei, în luna octombrie, conferință care se va concentra pe transmiterea documentelor judiciare, executarea documentelor judiciare și uh, rețeaua de justiție europeană în, în materie civilă și comercială va fi de asemenea uh, un subiect. Sper că această conferință va îmbunătăți propunerea așteptată de la Comisia Europeană care ar trebui să uh, vină cu o revizuire a regulamentului privind uh, transmiterea documentelor judiciare și uh, uh luarea de depoziții și uh, una dintre provocările noastre este clarea unei uh, piețe unice digitale și în acest domeniu un rol foarte important este jucat de propusele directive sau directivă în ce privește uh, dreptul contractual care reglementează vânzarea serviciilor și bunurilor. Și președinția slovacă va continua discuția care a fost uh, lansată în timpul președinției uh, olandeze. Președinția olandeză s-a concentrat în special pe propunerea privind uh, conținutul electronic sau digital și ne așteptăm să uh, ducem mai departe discuțiile în acest domeniu într-o măsură cât mai mare, sperăm, dar sigur Înțelegem că aceste două propuneri sunt foarte strâns legate și că este nevoie să se mențină o anumită armonizare între ele. De aceea, președinția slovacă se așteaptă să lanseze o discuție de substanță privind propunerea asupra vânzărilor online, imediat ce primele rezultate relevante ale reexaminării achiului privind protecția consumatorilor uh, sunt uh, disponibile. Ne așteptăm ca aceste rezultate să fie disponibile în septembrie anul acesta. Un alt uh, subiect important pentru președinția slovacă, cel puțin, este deschiderea discuțiilor tehnice privind revizuirea regulamentului Bruxelles 2, care este un regulament foarte important privind legislația familiei și uh, legislația națională în domeniul s-a, și a aplicat acesta de aproximativ 10 ani și acum avem ocazia să reacționăm la toate problemele care au apărut în acești 10 ani și să abordăm problemele care au fost uh, subliniate de Parlamentul European în comunicarea sa. Și am vrea să avem o schimbare de viteză la începește cooperarea la nivel european în sensul îmbunătățirii acesteia. Sigur, nu ne așteptăm să reușim să încheiem acest subiect până la sfârșitul președinției, dar avem ambiția de a crea un, un mediu mai bun, mai deschis, mai funcțional în care să aibă loc discuții uh, de calitate la nivel tehnic și de experți. În timpul președinției uh, slovace, Consiliul își va continua politica de a întări cooperarea judiciară cu țări terțe pe baza conferinței, principiilor conferinței de la Haga uh, și pe baza conferinței de la Haga privind dreptul privat internațional. Începește legislația privind companiile Slovacia este gata să continue discuțiile pe directiva privind drepturile acționarilor. Suntem conștienți de temerile exprimate de Parlamentul European în ce privește uh, problema raportării țară cu țară și după analiză uh, a studiului de impact, Comisia a, uh, a scos o nouă propunere în care Uh, această raportare este încorporată în directiva privind uh, uh, raportarea și asta mi se pare o soluție potrivită pe care o avem la îndemână. Așadar, ca și președinția anterioară, suntem pregătiți să continuăm discutarea celorlalte părți ale propunerii, până la momentul la care această problemă a raportării uh, pe țară, de la țară la țară, uh, va fi fost rezolvată, astfel încât toată lumea să fie satisfăcută și, sigur, până, și până Parlamentul European este satisfăcut în sensul că acest uh, element nu va fi inclus în directiva privind drepturile acționarilor. Și în ce privește Uh, companiile uh, cu răspundere limitată, este dorința noastră să reușim să ajungem la un acord cu Parlamentul European, măcar în ce privește modul în care să abordăm această propunere sensibilă în viitor. Și pentru că există această tendință de a simplifica accesul la piața unică pentru întreprindere mici și mijlocii, Consiliul, uh, crede cu tărie în continuare că această propunere va fi un beneficiu, mai ales pentru IMM-uri. În mod natural, Consiliul este pregătit să abordeze orice preocupări exprimate de Parlamentul European în ce privește o posibilă uh, utilizare improprie a acestui act juridic pentru a face spălare de bani sau evaziune fiscală și, de asemenea, suntem pregătiți să ne ocupăm de orice chestiune care privește legislația muncii și a, privind angajarea. De asemenea, știm că uh, dumneavoastră, Comisia, sunteți foarte interesați de chestiuni legate de uh, proprietatea intelectuală și de copyright. Acestea însă nu sunt în competența mea în uh, Republica Slovacă, nu sunt în competența ministerului pe care îl ocup, și o să las uh, pe secretarul de stat de la Ministerul Culturii să vorbească despre aceste chestiuni, dar din partea mea, doamnă și domnilor, pot să spun și pot să-mi exprim convingerea fermă că în timpul președinției slovace, buna cooperare între Consiliu și această comisie și Parlamentul în general va continua. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, doamnă viceprim-ministru. În uh, introducerea mea am uitat să subliniez că doamna Jitnianska este foarte aproape de comisia noastră, pentru că este profesor de dreptul companiilor, așadar puteți să-i puneți întrebări dure din acest punct de vedere. Propun să avem întrebări și răspunsuri, dar după ce va fi uh, vorbit, uh, după ce va fi făcut uh, declarația introductivă domnul Ivan Secic, secretar de stat la Ministerul Culturii uh, al Republicii Slovace și doresc să-i dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnule, este onoarea mea să vorbesc uh, în fața acestei comisii a Parlamentului European și să vorbesc în numele Republicii Slovace și a președinției slovace. Una dintre prioritățile președinției slovace în Consiliu este implementarea strategiei pentru piața uh, unică digitală, modernizarea cadrului privind uh, copyright-ul este parte integrantă a acestui proces. Prima inițiativă a Comisiei în acest domeniu a fost uh, propunerea de regulament privind portabilitatea serviciilor digitale, pe scurt, propunerea prin portabilitatea. Și aici uh, salutăm faptul că președinția olandeză a reușit, printr-o abordare constructivă a altor, și a altor membri a Consiliului, a reușit să obțină anumite rezultate. Și cred că după discuții foarte intense, Consiliul a reușit să găsească un echilibru între nevoia de a asigura transferabilitatea serviciilor digitale între țări și nevoia de a asigura uh, o remunerare echitabilă deținătorilor uh, acestor drepturi. Noi am dorit să realizăm un acord pe această propunere cât mai repede posibil, pentru că noi credem că această propunere va crește calitatea uh, serviciilor oferite cetățenilor Uniunii Europene. Deși propunerile legislative care fac parte din așa numitul uh, al doilea pachet al privind copyright-ul nu au fost încă făcute publice, Comisia Europeană și-a indicat deja intențiile în comunicarea sa numită către un cadru modern uh, al copyright-ului în Uniunea Europeană și scopul președinției slovace este să realizeze cât mai multe progrese în discuțiile din Consiliu, dar Înțelegem că din cauza acestor discuții și a faptului că întreaga reformă e foarte tehnică, uh, o să fie totuși niște negocieri dificile. Uh, copyright-ul joacă un rol foarte important în sistemul drepturilor de proprietate intelectuală și noi considerăm că este piatra unghiulară a economiei bazate pe cunoaștere, pentru că accesul la informație, cunoașterea sunt importante pentru economia pe care noi încercăm să o construim în Europa, de aceea considerăm că este important ca și copyright-ul să nu fie un uh, obstacol în dezvoltarea acestor uh, elemente, uh, cunoaștere și acces la, informare, la informație. Am vrea să ne ocupăm de derogările și excepțiile prevăzute în legislația privind copyright-ul, fiindcă noi credem că această nouă legislație va fi crucială pentru dezvoltarea așa numitelor uh, baze de date uh, cu memorie, care practic adună cunoștințele noastre. Apoi, noile tehnologii, uh, să nu uităm, ne vor permite să utilizăm uh, drepturile de proprietate intelectuală și conținutul digital. De aceea, trebuie să eliminăm orice barieră între, ana, între lumea analogă și lumea digitală și să ne asigurăm că e posibil să se ofere noi servicii digitale și un nou conținut. Astăzi, în mediul digital, cetățenii trebuie să poată folosi fructele activității intelectuale a altora, dar totuși, de asemenea, deținătorii de drepturi intelectuale ar trebui să fie compensați într-un mod transparent și corect. Ar trebui să fie un uh, echilibru între interesul public pe de-o parte și interesul deținătorilor de drepturi pe de altă parte. Președinția slovacă, de asemenea, consideră că este extrem de important să se concentreze pe procesul de ratificare a acordului de la Marrakesh, uh, pe, uh, ca să fie mai ușor accesul la conținut pentru persoane nevăzătoare sau cu dizabilități de, de, privind uh, cititul, lectura, considerăm că aceste drepturi trebuie să fie asigurate prin îmbunătățirea accesului la opere în format accesibil, și uh, la, prin schimburi între părțile contractante și persoanele juridice. Și deși nu s-a atins niciun acord între statele membre și Comisia, cel puțin deocamdată, începește uh, ratificarea și baza legală, noi credem că după ce Curtea Europeană de Justiție și-a și va fi emis uh, opinia, se va găsi o soluție. Și de aceea uh, președinția slovacă este pregătită să înceapă negocieri imediat ce va fi uh, publicată decizia Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, așadar, dragi colegi, acum putem avea întrebări. Mai întâi, doamna Regner. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru prezentări. Am o întrebare foarte scurtă pentru doamna Jirneanska. Mai întâi vreau să spun că e foarte important și e bine să știm că un profesor de legislație a companiilor va fi responsabil de discutarea acestor probleme extrem de importante, cum ar fi raportarea de la țară la țară. Mă bucur că dumneavoastră vă aflați în această poziție și mă bucur că uh, președinția slovacă încearcă să facă acest lucru să progreseze. Dar întrebarea mea se referă la un alt subiect pe care l-am discutat în uh, plenul Parlamentului European uh, săptămâna trecută, protecția uh, lansatorilor de alerte, așa numiților whistleblowers. Este un subiect care este legat uh, strâns de uh, legislația privind uh, de dreptul companiilor și am văzut toate aceste scurgeri de informații, uh, scandalul Panama Papers, care au fost declanșate de lansatori de alerte și este o chestiune uh, strâns legată de multe subiecte pe care le discutăm în Comisia Juridică și aș vrea să știu dacă protecția lansatorilor de alerte este un subiect pe care președinția slovacă dorește să-l preia, atât, având în vedere că totuși Comisia Rogată nu a prezentat o inițiativă pe această temă, dar uh, colegul nostru, reprezentantul pre președinției slovace în plenară, a dat uh, dovadă de dorință pe această temă. Mulțumesc, spune președintele, doamna Hautala. Thank you, Chair. I would also like to welcome the... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să urez bun venit președinției slovace în comisia noastră. Sper să avem o cooperare foarte bună. Eu sunt raportor uh, pentru aviz în această comisie pentru propunerea privind vânzările online, așa, numitele, așa numita propunere privind bunurile tangibile și mărfurile tangibile. Și am o întrebare aici. Ați menționat că ați dori să așteptați până la rezultatele exercițiului de reevaluare în septembrie. Uh, spuneți că în septembrie o să apară această poziție a Comisiei, propunerea Comisiei. De, aici e o problemă pentru că în Parlament, aproape în toate grupurile politice, noi am dorit foarte mult să păstrăm această activitate pe propunerea privind bunurile tangibile în uh, armonie cu propunerea privind conținutul digital, pentru că totuși cele două propuneri au foarte multe elemente care trebuie să fie examinate îndeaproape și ținute în corelare. Așadar, dacă într-adevăr Consiliul va aștepta până în septembrie, uh, fără să aibă până atunci vreo poziție pe propunerea privind bunurile tangibile, atunci cred că planul nostru de a Uh, lucra repede, nu va fi posibil. Deci ce credeți că s-ar putea face aici ca să accelerăm puțin activitatea privind uh, această propunere a, asupra bunurilor tangibile? Domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru expunerile făcute și, în același timp, uh, doresc să urez succes președinției slovace. Are câteva dosare semne dificile de rezolvat în perioada următoare. Aș vrea să întreb, eu provin din România, Vreau să întreb dacă aveți în vedere să discutați despre uh, lărgirea spațiului Schengen, cel puțin cu România și Bulgaria, și mă refer în primul rând la România, pentru că noi, din punct de vedere tehnic, am îndeplinit și îndeplinim toate condițiile pentru a intra în spațiul Schengen. Mai mult, România astăzi este furnizor de securitate și stabilitate în estul Europei și, din nefericire, pentru noi este foarte greu să explicăm cetățenilor europeni de ce Uniunea Europeană sau de ce structurile de, mă rog, responsabile, nu extind acest spațiu uh, Schengen și pentru România. Este o primă întrebare. A doua întrebare, pentru că toți sunteți în materia dreptului uh, societăților comerciale, legat de um, ceea ce se întâmplă în Germania cu transportatorii. Știm foarte bine că Germania a introdus un salariu minim pe economie pentru transportatorii, care chiar dacă chiar doar tranzitează Germania, Franța pregătește o astfel de Uh, de normă legislativă și a fost o dezbatere în plenul Parlamentului European săptămâna trecută și vreau să vă întreb dacă aveți o opinie legată de această chestiune și o ultimă întrebare legată de detașarea lucrătorilor. Care este poziția președinției slovace? Pentru că o să avem de la ora 16, bine, dacă bine țin minte, o dezbatere pe acest subiect și sunt uh, interesat să vedem care este poziția dumneavoastră față de această problemă cu detașarea lucrătorilor, în condițiile în care știm că avem procedura cartonașului galben deja uh, pornită. Mulțumesc! Thank you uh, very much. Uh, however... Mulțumim foarte mult. Trebuie să, să vă spun că domnul Șinadin nu este ministru de interne, așa că întrebarea despre Schengen nu ține neapărat de mandatul domniei sale. Domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul ministru, Aș vrea să revenim la tema menționată anterior de dumneavoastră, și anume raportarea de la țară la țară. Regulile au fost definite de noi și confirmate în plen. Directiva privind drepturile acționarilor este o directivă pe care ne-am discutat-o multă vreme. Am avut o dezbatere extrem de constructivă sub președinția olandeză, am făcut progrese considerabile și am vrea să încheiem acest dosar sub președinția dumneavoastră. Eu aș vrea să știu următorul lucru. Vă interesează și pe dumneavoastră acest lucru? Este o prioritate? Vom ajunge la o definitivare a acestei directive? Pentru că dacă da, vom putea aborda mai eficient și această posibilă directivă privind raportarea de la țară la țară. E important, în opinia mea, să știm care este abordarea noastră în legătură cu directiva privind drepturile acționarilor și, în același timp, vreau să știu dacă veți sprijini o accelerare a discuțiilor pe acea componentă care vizează raportarea de la țară la țară, pentru că sunt două exerciții care trebuie să meargă în paralel și cu cât mai rapid avansăm pe o cale, cu atât mai ușor o să rezolvăm a doua, a doua problemă, al doilea dosar. Mulțumim, domnul Țiefca. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumim, stimată doamnă ministru, pentru prezentarea obiectivelor următorilor șase luni. Semestrul care vine greu și pentru noi, eh, pentru că odată se pierd două luni, iulie și august, mai că s-au dus deja, așa că practic eh, semestrul începe în septembrie. Mă bucur că ați, uh, v-ați asumat uh, sarcinile prezidențiale pentru acest semestru. Veți fi puntea de legătură, veți fi catalistul multor acțiuni și, sigur, e normal să nu vă planificați încheierea unui dosar sau al altuia. Normal, așa încep uh, toate președințiile și după aceea se străduiesc din răsputeri că, într-adevăr, ce au promis că vor definitiva, vor și definitiva. Eu însă dumneavoastră vă doresc să spuneți că veți accelera anumite activități, veți îmbunătăți canalele de comunicare și veți prezenta acest lucru ca pe un succes mai curând decât definitivarea unui dosar sau altuia. Voi, eu sunt uh, raportor pentru revizuirea Bruxelles 2A. Am avut ieri un schimb de opinii, inclusiv cu reprezentantul Comisiei Europene. S-a spus atunci foarte clar că această revizuire care se limitează la drepturile copiilor și la chestiuni ce țin de implicarea lor în diferite activități de ordin juridic cu caracter transfrontalier chestiunea custodiei, a îngrijirii copilului și apoi chestiuni ce țin de uh, uh, încheierea de căsătorii și așa mai departe. Mă întreb dacă sunteți de acord cu astfel de abordare. Ca raportor uh, este informație utilă pentru mine. Apoi, mă raliez solicitării domnului Coferati, pentru că și eu sunt de părere că este perfect posibil să încheiem trilogul pe marginea directivei privind de implicarea pe termen lung a acționarilor, credem că activitatea ar putea fi definitivată sub președinția noastră. Și ce părere aveți despre această raportare la țară la țară? Pentru că la ultima noastră întâlnire cu președinția olandeză am decis că propunerea discutată în prezent va rămâne pe masă și va reprezenta temeiul unui, act, unui alt act juridic. N-ar trebui să împiedice demersurile în desfășurare în prezent. un reprezentant slovac, încă de pe timpul președinției olandeze, a participat la activitatea noastră, așa nu știu dacă sunteți la curent sau nu cu, cu ce s-a întâmplat. Și o ultimă întrebare din partea domnului Köster. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumim, doamna ministru, domnule secretar de stat, pentru prezentările noastre. Eu aș avea o serie de întrebări pe trei domenii. Odată, acordul CETA. Există câteva abordări în legătură cu CETA. E doar un acord european sau un acord hibrid? Comisia spune că din punct de vedere juridic e un acord european, dar din motive politice, parlamentele naționale trebuie să-și dea la rândul lor consimțământul. Care este poziția noastră pe plan juridic, din acest punct de vedere, în legătură cu CETA? Și apoi, din punctul nostru de vedere, Curtea de arbitraj din CETA este compatibilă cu tratatul de la Lisabona. Ar trebui un aviz al Curții de Justiție, înainte să ajungem la o concluzie eronată aici la Parlament, în legătură cu această curte de arbitraj din CETA. Apoi mă bucur să aud că se fac progrese, spuneți dumneavoastră, portabilitatea și mai departe și sper că foarte rapid o să reușim să ajungem la un rezultat uh, în acest sens. Și dacă s-ar putea face acest lucru sub președinția noastră, asta ar fi într-adevăr foarte bine. Și apoi, uh, drepturile de autor. În ceea ce privește industria creativă digitală, riscurile sunt mari, dar există și, și această posibilitate ca artiștii să nu mai fie remunerați în mod uh, judicios. Știți cumva ce instrumente ar putea fi introduse pentru a asigura remunerarea justă pentru acești uh, membri creativi ai societății? Acestea au fost întrebările. Încă o dată, nu suntem la INTA, suntem la jurii. Dacă domnul viceprim-ministru dorește să răspundă, doamna viceprim-ministru dorește să răspundă, sigur, sau doriți dumneavoastră să începeți? Mulțumesc pentru întrebări. Am, am să încerc să răspund, dar încă o dată trebuie să mă controlez, trebuie să răspund strict în limitele mandatului meu, strict din perspectiva a ceea ce reprezint. Da, Doamna Regner, înțeleg foarte bine sensul întrebării dumneavoastră. Chestiunea denunțătorului de conștiință și protecția pentru aceștia. Înțeleg că încă nu a venit o propunere de la comisie. Consider însă că e o chestiune care ține mai curând de miniștrii de interne. În ceea ce privește Consiliul, noi putem discuta o propunere doar în momentul în care primim o propunere. Așa că dacă nu a venit încă nicio propunere de la Comisie, nu putem face mare lucru în prezent. E, și de aceea, deocamdată, sunt cu mâinile legate din acest punct de vedere. Tot așa stă situația și cu întrebarea domnului Buda. Mă întrebați în legătură cu detașarea angajaților și alte chestiuni care nu țin de domeniul meu de competență. e mai curând o întrebare pentru ministrii muncii și afacerilor sociale. Și dumneavoastră, domnule președinte, ați subliniat acest lucru. La fel stau lucrurile și cu extinderea Schengen. Însă aici poate pot să depășesc puțin uh, limitele concrete ale acestei comisii și pot să vă spun că în Comisia Libe, președinția slovacă deja a făcut o afirmație în acest sens, declarând că președinția slovacă va demara o discuție la nivelul miniștrilor de interne vizând includerea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Acestea ar fi fost până acum întrebările care nu țineau neapărat de domeniul de competență. Uh, trecând acum la, la celelalte, în ceea ce privește chestiunea acționarilor, am să revin imediat. Această directivă privind drepturile acționarilor, în opinia mea, care reflectă de altfel și poziția Consiliului, cred că această chestiune a raportării la țară la țară ar trebui să se regăsească în documentul juridic privind contabilitatea și ar trebui să ajungem la un compromis eventual între Consiliu și Parlament pentru a putea apoi uh, aproba și această directivă privind drepturile acționarilor cu condiția să ajungem la un compromis. Așa o să putem face progrese pe tema drepturilor acționarilor, respectând în același timp pe deplin cererea Parlamentului vizând raportarea de la țară la țară. Ceea ce privește contractele pentru conținuturi digitale, suntem gata să accelerăm uh, dezbaterile și negocierile privind uh, directiva referitor la vânzările online. Este o legislație cu caracter general legată direct de directiva privind conținutul digital. Mai precis, uh, preconizăm că prima discuție va avea loc în septembrie. Rezultatele procesului de revizuire vor trebui să fie definitivate încă în lunile de vară, așa că ne așteptăm ca discuțiile să continue în septembrie. Și pentru a putea continua, trebuie să știm care este poziția statelor membre. Ori aceste poziții ale statelor membre nu o să ne fie cunoscute înainte de luna septembrie. Sper că am răspuns la toate întrebările formulate, dacă nu mă înșel. Vreau încă o dată să subliniez că mă aștept să cooperăm uh, foarte bine, poate pe dosarul Bruxelles 2, considerăm că Bruxelles 2 este o prioritate și considerăm că semnalele inițiale de la Comisie conturează o abordare bună. Vrem să avem o discuție la nivel de experți tehnici și considerăm că Slovacia ar putea fi un uh, jucător important care ar contribui pozitiv la acest demers. Cred că v-am răspuns. Îi dau acum cuvântul domnului Secic. Mulțumesc foarte mult. Domnul Kessler a avut o întrebare referitoare la regulamentul prin portabilitate, ce se întâmplă la nivelul Consiliului. S-au adoptat concluziile și vedem uh, că uh, și Parlamentul intenționează să-și definitiveze poziția în toamnă noi am vrea să pregătim condițiile tehnice pentru trilog, astfel încât să putem, acur- să putem ajunge la un acord pe durata președinției noastre. Asta ar fi scopul nostru. Ați mai întrebat uh, și în legătură cu comunicarea Comisiei privind remunerea justă a persoanelor creative, din domeniul creativ. În 2014, de adevărat, a avut loc o consultare publică pe această temă. Drepturile de autor ar trebui să fie reglementate în așa fel încât să există un echilibru între protejarea deținătorilor de drepturi de autor și utilizatori. Vrem un sistem transparent cu o remunerare echitabilă a creatorilor și cu condiții echitabile pentru consumatorii în același timp. Comisia în prezent pregătește o serie de instrumente specifice și așteptăm o comunicare a acest sens în septembrie. Aceasta ar trebui să arunce mai mult câtă lumină asupra acestei chestiuni după aceea vom putea demara activitatea la nivelul comisiilor de experți. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Alte întrebări din partea onoraților membri? Se pare că nu mai dorește nimeni să intervină. Atunci, în numele comisiei noastre, nu vreau decât să mulțumesc celor, distinși, celor doi distinși oaspeți, doamna vicepreministru Jidneasca și domnul secretar de stat Seci, care a fost astăzi alături de noi. Și vă urăm o președinție cât mai fructuoasă. colleagues, we... Dragi colegi, vă rog să mă ascultați puțin. Vă rog să luăm o pauză până la ora 4, ora la care este programat un schimb de, de idei cu doamna comisar. 10 minute pauză.

Dragi colegi, putem să continuăm cu punctul 26 de pe ordinea de zi. Vreau să o salut pe doamna comisar Mariane Tyson, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă. Acest schimb de opinii este legat de procedura cartonajului galben privind detașarea lucrătorilor. A, dacă îmi amintesc bine, doamna comisar a fost membru al acestei comisii, deci este un motiv în plus să vă salutăm, să vă salutăm cu căldură în rândul nostru. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că permiteți să discutăm uh, cu dumneavoastră uh, procedura uh, controlului subsidiarității legat de detașarea lucrătorilor. Directiva inițială privind detașarea lucrătorilor a fost uh, elaborată cu 20 de ani în urmă. De atunci, uh, condițiile economice și sociale s-au uh, schimbat și divergențele în familia europeană au crescut. În 1996, rata, între, raportul între cel mai mare și cel mai mic uh, Uh, salariul era 1 la 3 și în 2016 1 la 10. În contextul acestor divergențe crescute în condițiile de salarizare în statele membre, regulile din 1996 privind detașarea duc uneori la rezultate uh, incorrecte la presiune în loc de convergență, la o lipsă de corectitudine în loc de condiții de egalitate și asta erodează uh, încrederea în piața muncii. Dacă vrem ca populația să susțină piața internă în continuare, nu numai pentru bunuri, dar și pentru servicii, avem nevoie de reguli care să fie clare, să fie corecte și care să fie aplicate la fața locului. Astfel de norme trebuie să fie instituite la nivel european, după părerea mea. Um, Comisia a primit uh, uh, avize motivate din uh, partea parlamentelor a 11 state membre uh, în legătură cu îndoiala dacă uh, propunerea din o parte corespunde principiului subsidiarității. Am examinat uh, scrisorile acestor parlamente în detaliu și ne-am angajat în discuții cu uh, parlamentele naționale și uh, întâlniri COSAC la uh, Amsterdam și Bratislava. Ieri am fost la Bratislava și am avut un schimb de opinii foarte fructos. Uh, dragi membri ai Parlamentului, știți că aceasta este a treia oară în care procedura cartonașului uh, galben uh, a fost activată de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Este o situație excepțională și ne-am luat timp să analizăm uh, profund toate chestiunile ridicate în discuție de parlamentele naționale. Una dintre cele mai comune obiecții este că problemele care apar în contextul detașării Uh, sunt mai bine tratate la nivel național. Totuși, detașarea prin uh, definiție este o problemă transfrontalieră. Prin urmare, activitatea în sine are efecte uh, cel puțin de cele două părți ale unei frontieri. Regulile creează drepturi și obligații între persoanele din diferite state membre. Dacă nu avem uh, reguli privind detașarea la nivelul Uniunii, putem să împiedicăm libera circulație. Și acest lucru a fost uh, recunoscut de colegiuitor în 1996, atunci când a adoptat directiva inițială, și apoi în 2014, când a convenit asupra directivei de punere în aplicare. Deci problema adevărată este dacă schimbările propuse sunt necesare și sunt utile în lumina marginea principiului subsidiarității. Considerăm că obiectivele propunerii pot să fie uh, mai bine realizate la nivelul Uniunii. Dacă statele membre activează unilateral la nivel național, uh, acest lucru ar putea să ducă la o fragmentare a pieței interne condiții de egalitate sporite și o protecție adecvată pentru lucrătorii detașați în toată Uniunea Europeană nu pot fi asigurate uh, prin acțiuni uh, sau numai prin acțiuni la nivel național. Alte comentarii sugerează că propunerea ar interfera cu competențele naționale privind remunerarea și relațiile industriale. Acest lucru nu este real. Propunerea noastră nu interferează cu competențele statelor membre și partenerilor sociali în ceea ce privește uh, salarizarea și sistemul de stabilire a salariilor. Noi uh, susținem ca uh, regulile obligatorii care se aplică în uh, statul uh, uh, gazdă să se aplice și lucrătorilor detașați. Și un Alt exemplu de comentarii pe care le-am văzut în uh, scrisori este că propunerea noastră este prematură pentru că intervine înainte de termenul pentru transpunerea uh, directivei de punere în aplicare, termen care a expirat între timp pe 18 iunie. Directiva de punere în aplicare a fost o realizare extraordinară la care Parlamentul a contribuit în mod semnificativ oferă uh, autorităților naționale uh, noi instrumente de a uh, combate frauda și companiile căsuță poștală. Propunerea noastră din 8 martie completează directiva de punere în aplicare și nu o modifică sau nu interferează cu aceasta. Colegiul va discuta procedura de control al subsidiarității uh, săptămâna viitoare și să hotărască dacă să retragă, să modifice sau să menține uh, propunerea noastră. Comisia vrea să continue dialogul politic cu uh, parlamentele naționale dincolo de această decizie. Colegii mei și cu mine am avut mai bine de 300 de întâlniri cu reprezentanții Parlamentelor Naționale de la începutul mandatului nostru și în continuare vom discuta cu Parlamentele Naționale. Uh, acest subiect de o mobilitate corectă a forței de muncă va fi o prioritate pe agenda politică în lunile și anii ce urmează. Cum să asigurăm libera circulație, combinând-o, însoțind-o cu condiții de egalitate și cu o protecție socială Uh, adevărată, uh, toate acestea uh, merită o dezbatere democrată, reală, în care parlamentele naționale au un cuvânt de spus alături de instituțiile europene. Partenerii sociali, de asemenea, au uh, un mesaj de transmis, ceea ce este uh, semnul unei dezbateri democrice sănătoase. Domnule președinte, onorați membrii, sunt convinsă că Europa are nevoie de mai multă mobilitate și de mai multe detașări nu de mai puține. Deci trebuie să continuăm să discutăm în legătură cu felul în care putem să asigurăm libera circulație, protejându-i în același timp pe lucrători și asigurând condiții de egalitate pentru întreprinderi. Vom discuta în continuare uh, Uh, cu parlamente naționale care joacă fiecare rolul său în procesul democratic. Am avut discuții bune cu membrii ai Parlamentului European uh, din toate familiile politice, inclusiv cu raportorii și raportorii din umbră. Știți foarte bine că Parlamentul poate să conteze pe mine în orice moment. Uh, voi veni și voi discuta acest dosar și alte dosare cu dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru uh, cuvintele de uh, introducere. Uh, vor fi uh, o serie de întrebări. Domnul Slotovski este cel care dorește să uh, vă pună o întrebare. Bună ziua, doamnă comisar. Am uh, în fața mea un răspuns uh, pe care l-am uh, trimis, vi l-am trimis în iunie. Răspunsul dumneavoastră a fost că influența reformării acestei directive depinde de o serie de chestiuni, deci este greu de evaluat rezultatele pentru anumite sectoare în anumite țări. Este aș spune, un răspuns uh, simbolic. El ilustrează atmosfera care înconjoară acest proiect. Și ceea ce ați spus acum, pentru că ați spus că există remarci făcute de statele membre și că analizați uh, în detaliu aceste observații, însă nu ați spus uh, dacă ele vor fi sau nu acceptate. Uh, deci uh, hotărârea se va lua într-o săptămână. De asemenea, am întrebat și dacă observațiile statelor membre vor fi uh, aprobate, dacă uh, da, în ce direcție. Mai am și alte întrebări. De ce vă grăbiți să aduceți aceste schimbări? De ce vreți să puneți în aplicare noi soluții înainte ca directiva de punere în aplicare Uh, să fie într-adevăr aplicată. Dacă vreți să preveniți abuzurile, cunoscând uh, rezultatele aplicării noii legislații, asta ar fi util, nu-i așa? În al doilea rând, aveți în vedere schimbări care să afecteze transportul internațional pentru că în uh, cuvintele introductive nu ați fost prea clară. Apoi, uh, consultările uh, sociale și culegerea de informații în legătură cu propunerea. Ați renunțat de bunăvoie la culegerea punctelor de vedere nefavorabile, mm, o să le introduceți și pe acestea? Mulțumesc, domnul Buda. Domnule președinte, mărturisesc că sunt foarte trist. Uh, excuse me, Mr. Zlotovski, could Mr. Zlotovski... Domnule Slotovski, vreți să închideți microfonul? Trist, domnule președinte, pentru ceea ce am auzit astăzi din partea doamnei comisar și nu fac aici o discuție cu dumneavoastră ca și persoană, ci mă refer la comisie în general. Suntem la puțină vreme după Brexit. Se pare că noi n-am înțeles suficient de multe lucruri ce au dus la această poziție a Marii Britanii. Și ceea ce a dus această, mă rog, Marea Britanie sau ce a dus Marea Britanie în această zonă este tocmai faptul că uneori Comisia nu a ținut cont de nevoile și de realitățile din statele membre. Doamna comisar, aveți puncte de vedere din partea a 11 state care vin și vă spun că această directivă încalcă principiul proporționalității și a subsidiarității. Și văd astăzi că totuși la nivel de comisie încercați, asta am înțeles eu, să mergeți mai departe cu această propunere, sigur, aveți această posibilitate din punct de vedere procedural. Dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, nu vi se pare că uniformizați prea mult această legislație la nivelul Uniunii Europene și încălcați până la urmă principiile pieței unice? pentru că doar statele membre au posibilitatea să stabilească remunerațiile lucrătorilor în funcție de ceea ce este la fiecare nivel, la, la stat membru. Aș vrea să vă întreb și să-mi spuneți cum veți rezolva dumneavoastră problema asta a diferențelor de dezvoltare între statele membre ale Uniunii Europene. Pentru că avem diferențe salariale, dacă ne raportăm doar la salariul mediu pe economie, în România, unde este 400 de euro și în Germania unde este 300, 3.000 de euro probabil sau 2.000 de euro. Cum veți găsi o armonizare în această direcție? Eu am rugăminte la dumneavoastră și la toți cei care sunteți responsabili în această uh, zonă să înțelegeți că totuși nu putem să mergem și să uniformizăm statele membre de așa manieră ca și cum ele nu ar exista cu aceste directive. Și suntem într-o astfel de situație cu această directivă pentru că, repet, acea, ea nu ține cont absolut deloc de ceea ce înseamnă condițiile pieței unice și nici de nivelul de dezvoltare a statelor membre, care este diferit. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mul mulțumesc, doamna Moran Chartier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit uh, să ne aduceți la cunoștință cele discutate la Bratislava. Aș vrea să vă spun că sunt de mulți ani în Parlamentul European, am uh, lucrat uh, la directiva de punere în aplicare în aprilie 2014. Nu am fost printre cei care doreau ca această uh, directivă din 1996 să fie repusă în discuție. Însă, văzând propunerea dumneavoastră, uh, mi se pare că este extrem de echilibrată și cred că asta este primul lucru pe care trebuie să-l avem în minte, indiferent de țara de origine. Pentru că în Europa astăzi mobilitatea a devenit o regulă mobilitatea cetățenilor, a lucrătorilor. Este unul dintre principiile pe care se bazează Europa. Deci ceea ce apreciez în propunerea dumneavoastră este că se ține cont în egală măsură de lucrătorii care pleacă din țări din Est către Uh, vest și de cei care pleacă din vest către est. Și uh, uitându-mă peste uh, statisticile privind aceste mișcări, văd că sunt mișcări într-un uh, sens. Deci trebuie să profităm cu toții și să avem o protecție pentru salariații noștri în toată Europa. Deci o propunere echilibrată care recunoaște principiul uh, mobilității și liberei circulații a lucrătorilor. Acest principiu de mobilitate este în interesul tuturor uh, cetățenilor europeni, doamnă comisar, pentru că această mobilitate permite uh, să facem față șomajului. Al treilea punct asupra căruia doresc să insist, eu consider că dacă lucrăm cu toții în mod deschis, echilibrat, astfel încât tot să se uh, regăsească în această directivă revizuită și corectată, peste 20 de ani vom avea uh, Uh, soclul Europei Sociale. Și când v-am auzit, dragă colegă, că nu am auzit uh, uh, sau n-am ținut cont de Brexitul englez, vreau să vă spun din potrivă cu cât vom constitui mai mult baza Europei Sociale, cu atât mai repede vom avea un răspuns uman la cei care au votat pentru Brexit. Și uh, asta mă interesează, ca Europa să nu explodeze pe plan uman, uh, și de aceea noi trebuie să fim cei care să punem bazele solide Europei sociale, astfel încât să rămânem cu toții împreună. Aș dori să adaug că în acest obiectiv, conlucrarea cu uh, parlamentele naționale este indispensabilă. Ceea ce n-am știut să facem până acum. o distanță prea mare uh, față de parlamentele naționale și contați pe mine că eu voi lucra în mod constructiv în acest sens. Doamna Hautala, mulțumesc, uh, domnule președinte, o salut uh, pe doamna comisar. Sunt întru totul de acord că soluția este o aplicare adecvată a directivei. Uh, mai mulți colegi s-au referit la rolul parlamentelor naționale. Problema este că multe dintre statele uh, membre 24 după, uh, din 28 uh, nu au un control parlamentar adecvat asupra guvernelor lor. Acest lucru nu este conform procedurii normale. Deci, Vreau să subliniez acest uh, punct, uh, aspect general, pentru că o să vedem uh, mai multe cartonașe galbene și acest uh, lucru în mod întemeiat. Fiecare parlament uh, național uh, are un mandat și cartonașul galben este, sancționează o influență slabă din partea parlamentelor naționale. Doamna Uliscoc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că sunteți aici, doamnă comisar. Problema detașării lucrătorilor este una delicată, cu o relevanță politică ridicată pentru fiecare stat membru, aș spune. Nu știu câte cartonașe galbene au fost date pe problema subsidiarității. Subsidiaritatea poate fi privită din diferite unghiuri. Când Suedia a devenit membru al Uniunii Europene, am uh, promis că aderarea uh, nu va avea un impact uh, asupra guvernării pieței muncii din Suedia. Suedia nu are subsidiaritatea care a fost promisă la vremea aceea. Partenerii sociali sunt uh, uh cei care știu cel mai bine care sunt uh, condițiile minime care uh, uh, trebuie să fie asigurate și să definească uh, regulile pieței muncii. Și IMM-urile trebuie să poată să concureze în condiții corecte și egale Uh, nu e vorba de o armonizare, este vorba despre o concurență corectă pe uh, piața muncii. Și nu avem acest lucru astăzi. Cred că este important ca propunerea Comisiei să meargă mai departe, astfel încât uh, parlamentele și statele membre să discute situația care este astăzi și care nu poate să mai dureze foarte mult. Mr. Le Breton. Domnule Breton. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar. În calitate de raportor pe subsidiaritate uh, la Comisia Juridică, eu am fost cel care a cerut această audiere și mă bucur că ați acceptat. Uh, lucrătorii detașați eu, sunt o problemă din directiva din 96, e o formulă de criză, ați subliniat Motivul este că există puternice disparități în ce privește nivelul de viață și de salarizare între statele membre ale Uniunii, disparități mari în ce privește costurile sociale și de protecție socială și uh, dorindu-se să se organizeze o mobilitate excesivă a lucrătorilor pe teritoriul european, se provoacă dumpingul social și dacă există o mare nemulțumire și o mare problemă și dacă discutăm astăzi despre revizuirea directivei din 96, este tocmai pentru că ne-am dat seama că dumpingul social a luat proporții inacceptabile. Așadar, situația este totuși destul de gravă, pentru că dacă este să iau exemplu Franței, țara mea, în 2015 au fost cu 25% mai mult lucrători detașați față de anul 2014, deci o creștere de 29% într-un singur an, sunteți de acord că e destul de îngrijorător. Așadar, s-a ajuns la o criză politică și de aceea discuția noastră de astăzi este interesantă. O criză între statele din est, din vest, care sunt uh, favorabile acestei revizuiri, care cer această revizuire sperând că vor limita numărul lucrătorilor detașați și pe de altă parte statele din est, care evident au uh, uh, scos cartonașul galben. Da, doamna Moran Chartier, este adevărat, pentru că încearcă să protejeze această formulă a lucrătorilor detașați, pentru că este exportator de lucrători detașați. Înțeleg cu siguranță ambele puncte de vedere, nu încerc să arunc propriu, dar criza politică foarte gravă rezultă din faptul că Uniunea Europeană n-a reușit să creeze acea mare piață a lucrătorilor, acea mobilitatea lucrătorilor pe care o dorea. Este un eșec complet și acum suntem la o răscruce. Sigur, tehnică există în cartonașul galben uh, argumente pe care le veți uh, examina, că există, de exemplu, o ingerință în uh, negocierea colectivă. E un argument juridic foarte bun. Un alt argument care revine constant este că s-a trecut de la salariul minim, care era un concept ușor de înțeles, spun semnatarii cartonașului galben, și s-a trecut la conceptul salariului egal pentru aceeași muncă în același loc, care evident că pune mult mai multe probleme. Deci sunt argumente care, tehnic vorbind, sunt interesante, care pun realmente problema subsidiarității și va trebui să le uh, luați în considerare, dar vă atrag atenția asupra acestui punct și vă întreb dacă nu credeți că, dincolo de aceste argumente, există acum o problemă foarte gravă de viabilitate chiar a proiectului european uh, care este cauzată și eu cred că Brexitul este doar un aspect al acestei uh, dezbateri, dar adevărul este că n-am reușit să creăm o Europa integrată în realitate. Domnul Zviefka. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți alături de noi astăzi. Ne întâlnim după câțiva ani din nou. Dați-mi voie să subliniez câteva chestiuni uh, de bază. Ne întâlnim aici la Comisia Jurii și nu la Comisia Amploa. Deci dezbaterea despre salarii e complet lipsită de suport pentru că nu e în competența noastră. Noi avem două chestiuni. Mai întâi principiul subsidiarității, deci și, și uh, reacția Comisiei Europene la procedura a cartonașului galben. Și aici avem informații clare de la doamna comisar și anume că nu știm nimic uh, încă despre asta. Și îmi pare rău să aud asta, pentru că eu așteptam să aud astăzi care e reacția oficială a Comisiei, pentru că trebuie să existe o reacție, asta e clar pentru toată lumea. Apoi trebuie să așteptăm până săptămâna viitoare. Dar există și o altă chestiune care intră în competența Comisiei Juridice. Dați-mi voie să subliniez că a existat un uh, precedent foarte periculos în propunerea făcută de Comisia Europeană. În articolul 2 vedem uh, un lucru care n-ar trebui să fie acolo. Există o alternanță a definiției contractului. Uh, dați-mi voie să vă reamintesc faptul că obligațiile contractuale și definițiile acestora sunt reglementate de uh, regulamentul Roma 1, care se aplică direct în statele membre. Prin urmare, o încercare de a schimba definițiile prevăzute în Roma 1 în acea, și în același timp cu reglementarea detașării lucrătorilor este absolut, un lucru absolut inadmisibil și cred că Comisia ar trebui să renunțe să mai facă asta. Dacă nu, sugerez ca această comisie să, să contacteze serviciul juridic al Parlamentului pentru un aviz detaliat pe această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamna Iasloviețca. Mulțumesc. Uh, domnule președinte. Nu voi fi la fel de precisă ca predecesorul meu începește aplicarea uh, legislației, dar aș vrea să mă refer la chestiuni pe care le-ați menționat, doamna comisar. Ați spus că uh, din cauza că detașarea este prin definiție transfrontalieră, trebuie oferite soluții la nivel european și problemele trebuie rezolvate la nivel european. Problemele confirmate de partenerii sociali includ uh, nerespectarea salariilor minime, companiile de tip căsuță poștală, dar nu numai acestea, deși ele fac foarte, multe, foarte mult rău. De asemenea, se menționează în directiva privind detașarea uh, lucrătorilor. Întrebarea mea este, ați menționat uh, principiul solidarității în găsirea unei soluții. Uh, ar însemna solidaritatea exact același lucru, pentru că dacă înseamnă același lucru, atunci am spune că vrem să avem libertate în oferirea de servicii, dar n-ar trebui să ținem seama și de costul acestei uh, oferiri de servicii și n-ar trebui ca și costurile să fie același. Doamnă comisar, noastră, în soluția noastră menționați uh, salariile și plățile suplimentare, 32, spuneți că sunt 32 de plăți suplimentare dar înțeleg că numai câteva dintre ele sunt obligatorii și îmi imaginez că unele dintre acestea ar putea fi aplicate de două ori, atât în uh, statul gazdă cât și în statul uh, de destinație ar fi mai mult sau mai puțin același. Deci în ce, ce modalități legale, juridice am putea să aplicăm ca să ne asigurăm că astfel de plăți duble nu se produc. La fel și cu uh, concediile, zile libere sau plățile suplimentare pentru asigurări de sănătate compensația pentru aceste uh, zile a, foarte rar se întoarce în uh, buzunarul angajaților. Așadar, întrebarea mea este în ce măsură vom putea să monitorizăm această situație din punct de vedere uh, legal, juridic, dacă se introduc asemenea prevederi. A spus de asemenea că angajatorul trebuie să se asigure că există soluții de negociere colectivă și acestea sunt uh, uh, luate în considerare. Știu că unele dintre acestea rămân la nivel sectorial sau rămân aplicabile doar unei uh, anumite companii. Întrebarea mea este dacă astfel de soluții complexe sunt introduse, în ce măsură și în ce fel vom putea să asigurăm și să garantăm transparența aspectelor juridice pentru că sunt îngrijorată de faptul că soluțiile propuse de comisie vor duce la o situație în care companiile uh, care detașează vor avea din ce în ce mai multe probleme și detașarea va fi limitată și va dispărea din cauza pe penalizărilor și sancțiunilor enorme. Și acum, dacă ne uităm, companiile se bazează pe uh, directiva din 2014, dar uneori trebuie să plătească penalități de până la 5.000 de euro. Deci este enorm și e incredibil cât de protecționiste aleg să fie unele state membre. În fine, aș fi recunoscătoare să avem o revizuire care să se bazeze pe fapte, pe date clare, pe adevăratele slăbiciuni ale sistemului de detașare și nu pe evaluare de tipul uh, corect sau incorrect. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului membru, vă rog vreau să subliniez ce s-a spus. Suntem la Comisia Juridică și discutăm problema subsidiarității. Dacă aveți alte probleme, alte întrebări, vă rog să le puneți la ședințele altor comisii. Noi ne ocupăm cu aspectul de subsidiaritate al acestei directive. Doamna Regner. Mulțumesc. Uh, domnule președinte. Într-adevăr, uh, acesta e o problemă care nu e legată doar de subsidiaritate, dar subsidiaritatea este aspectul său primar. Este evident foarte important să ținem seama de rezervele exprimate de un număr mare de state membre în legătură cu subsidiaritatea și atunci când e vorba de o minoritate importantă de state membre sau chiar o majoritate de state membre care au rețineri în legătură cu un subiect, eu nu spune că e lipsit de sens și trebuie să se țină seama de aceste preocupări, chiar dacă ele se dovedesc a nu fi corecte. Dacă ai oameni care vin dintr-o țară în altă țară și lucrează în altă țară o perioadă de timp, acest subiect al detașării lucrătorilor e o chestiune care ține de reglementarea europeană, ca atare. Și cred că trebuie să acceptăm argumentele care au fost uh, avansate de țările vizate, dar, după părerea mea, practic nu există niciun subiect care este mai transfrontalier decât acesta. Prin urmare, trebuie să ținem seama de faptul că aceste preocupări afectează lucrători din, din uh, toate țările și asta mă face să mă refer la ce spunea domnul Buda. Într-o țară, Germania, salariul mediu într-adevăr poate fi, nu știu, 2000 uh, de euro într-un sector, dar poate în alt sector e mai puțin și obiectivul acestei directive este să existe aceeași plată pentru același tip de muncă în același loc. Nu vrem să împingem în jos salariile ca rezultat al acestei concurențe. Vrem să creștem salariile. Sunt de acord cu doamna Tyson când spune că piața unică are nevoie de reguli. Detașarea lucrătorilor este într-adevăr un proces european și un subiect foarte transfrontalier, de aceea e atât de important pentru noi să ne asigurăm că atunci când avem de-a face cu piața internă, când ne ocupăm de piața internă, trebuie să vedem cum facem legătura cu reglementările de protecție socială. Nu pot vorbi decât din perspectiva experienței germane și a landului meu, uh, Renania-Vestfalia, avem acolo o uh, taxă care a fost uh, stabilită pe baza acestei directive. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cetățenii vor putea fi în acest fel să fie convinși de uh, partea pozitivă a Uniunii Europene. Și mi se pare un aspect pozitiv. E mai important să-i convingem de avantajele Uniunii Europene mai degrabă decât să o privim doar ca pe o chestiune de piața internă. Doamna Nibler. Mulțumesc uh, foarte mult, doamne președinte, doamne comisar. Mulțumesc pentru că ați venit la audiere. Scuze că am întârziat, am fost la altă ședință. Vreau doar să uh, rămân la întrebările relevante pentru Comisia Juridică. Mai întâi îl susțin pe domnul Zviefka, care a menționat subsidiaritatea. Și de asemenea, Mă întreb dacă ați putea să ne spuneți mai multe despre planurile noastre de viitor. Credeți că veți păstra această propunere sau vă gândiți la posibile schimbări deja? Sau credeți că ar trebui retrasă și ar trebui să ne gândim la ceva complet nou? Deci aș vrea să știu asta. Apoi aș vrea să-l susțin pe domnul Ziefca în uh, posibilitatea că subsidiaritatea este evaluate diferit. Aici ar trebui să cerem serviciului juridic să intervină independent față de comisie și, de asemenea, opiniile uh, motivate ale statelor membre ar putea să ne ofere o idee generală. Am o întrebare legată de evaluarea de impact în statele membre care au ridicat uh, cartonașul galben evaluarea de impact nu a examinat suficient impactul asupra IMM-urilor, așa cum era plănuit uh, inițial. Ați putea eventual să ne spuneți mai multe despre asta. Mulțumesc. Doamna Hlabaiova, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi, mulțumesc uh, pentru această audiere. Mă bucur uh, faptul că comisia noastră ia foarte în serios această chestiune și aveți dreptate Există chestiuni legate de care țin de Comisia Amploa, altele Comisia Jurii. N-ar trebui să le amestecăm și ar trebui să avem uh, ocazia să le discutăm în comisiile potrivite și cu, împreună cu uh, colegii să organizăm, am organizat un seminar cu reprezentanții Parlamentelor Naționale care uh, și-au exprimat punctul de vedere și rațiunea din spatele cartonașelor galbene. Am două uh, întrebări rapide, pentru că doamna comisar îmi cunoaște opinia, știe că nu sunt mulțumită de propunerea de revizuire a acestei directive. Dar cu toții vorbiți de principiul subsidiarității, însă mai există un alt principiu important care este esențial uh, luării de decizii în Europa, și anume principiul proporționalității. Deci întrebarea mea față de, pentru comisie este Uh, această propunere este ea proporțională față de scopurile pe care încearcă să le îndeplinească? Cred că e un alt lucru care te-ai stabilit în această comisie și discutat. A doua întrebare este, să zicem, mai politică, deci nu cred că e de competența Comisiei Amploa, nici de competența Comisiei Juridice, dar e politică și importantă pentru noi toți. Doamne, comisar, vreau să vă întreb, dacă noastră și colegiul comisarilor o să luați acest, în serios acest semnal de la Parlamentele Naționale. Și răspunsul nu este legat de faptul dacă veți merge mai departe cu propunerea sau nu, ci dacă din punct de vedere politic veți lua în serios acest semnal, pentru că mie mi se pare un semnal foarte important. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Le Grip. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că se află alături de noi. Foarte pe scurt, în 1996 anul în care a apărut prima versiune a directivei privind uh, lucrătorii detașați, Uniunea Europeană avea 15 uh, membri, acum suntem 28, mă rog, ce puțin deocamdată. Salariile 96, nu erau atât de disproporționate de la o țară la alta, adică diferența între țări era de maxim 1 la 3, acum e de 1 la 20, deci suntem și într-un alt secol și avem piața unică. Și mi se pare și lucrurile acestea par complet normale, având în vedere că situația s-a schimbat, să adoptăm și să adaptăm și regulile la noua situație, începește organizarea Europei. De aceea am fost uh, foarte interesantă să văd uh, propunerea de revizuire a directivei, mi se pare foarte pragmatică, foarte realistă și pare să facă un efort de adaptare la noua situație europeană. Eu nu sunt uh, membru a Serviciului Juridic a Parlamentului European, nici a Comisiei, am tot respectul pentru Parlamentele Naționale, desigur, au un rol de jucat în procesul de luare deciziilor europene și cred că trebuie să ascultăm ce spun uh, Parlamentele Naționale și să le respectăm uh, opiniile. Și cum spunea doamna Moran Chartier uneori, uh, se poate spune că uneori n-am ascultat suficient de mult ce ne-au spus Parlamentele Naționale, dar mie mi se pare foarte clar atunci când vorbim despre reglementarea mobilității, mobilității lucrătorilor europeni, mobilității transfrontaliere, cred că asta face parte din uh, competența Uniunii Europene. Începește organizarea acestei circulații. Mulțumesc. Mulțumesc că a fost ultima întrebare. Acum rog doamna comisar să răspundă pe scurt, dacă este posibil ci să se concentreze, dacă este posibil, pe subsidiaritate. Mulțumesc foarte mult! Thank you, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc distinșilor membri ai Parlamentului pentru întrebările și observațiile făcute. Am uh, notat rapid întrebările, sper să apuc să le răspund mai ales în ceea ce privește subsidiaritatea. Am să încep însă prima, mă referi la una dintre primele întrebări formulate, care viza compatibilitatea cu directiva punere în aplicare care urmează să fie transpusă, no, urma să fie transpusă până pe 18 iunie. Da, este compatibilă pentru că această directivă prin punerea în aplicare se referă la punerea în aplicare a regulilor existente E vorba de lupta, lupta împotriva fraudei, împotriva abuzurilor. Propunerea actuală însă a fost o propunere care a venit după revizuirea dreptului material și am ajuns la concluzia că e timpul să facem o revizuire nu integrală, ci concentrată pe aspecte specifice și asta facem în prezent. Nu e vorba aici de regulile de pune în aplicare, nu e vorba de a oferi instrumente statelor membre pentru a combate mai eficient frauda, de exemplu, Asta face directiva privind uh, punerea în aplicare. Aici e vorba de regulile însele. Deci această propunere este perfect compatibilă cu ceea ce există deja. Apoi, subsidiaritate și salarii. Eu sunt convinsă că propunerea pe care am făcut-o respectă pe deplin principiul subsidiarității, care ce avem, avem ce avem în tratate, din motivele prezentate în uh, alocuțiunea mea inițială. Am primit aceste mesaje de la statele membre care au declanșat uh, cartonașul galben și v-am spus care este părerea mea în acest sens. În ceea ce privește salariile, și nu pot să spun suficient de des și de răspicat acest lucru, această propunere nu presupune armonizarea salariilor în statele membre. Armonizarea, fixarea salariilor, cuantumul acestora ține de competențele statului membru care negociază cu partenerii sociali din acel stat membru. Asta spune tratatul, noi respectăm tratatul, Comisia Europeană, Uniunea Europeană nu decide uh, nivele de remunerație. Asta o face statul membru, așa cum crede de cuvință. Însă ce spunem noi în această propunere este că regulile care sunt aplicabile angajaților pe plan național, regulile obligatorie de acolo, reguli statuate prin lege sau prin acorduri colective, e bine, acele reguli care se aplică muncitorilor dintr-un stat membru, se aplică și muncitorilor detașați care lucrează cot la cot cu muncitorii a, din partea locului într-un stat membru. Asta aveam și în directiva din 96, unde se vorbește de salarii și remunerație. Și în vechea directivă se spunea că trebuie să fie respectat salariul minim. Noi considerăm că asta nu e neapărat echitabil și spunem că nu doar salariul minim trebuie respectat, ci toate elementele de remunerație care sunt aplicate muncitorilor din, de origine din statul respectiv. Însă sub nicio formă nu putem vorbi de o armonizare a salariilor. Dacă citiți textul cu atenție, o să vedeți că nu este vorba despre așa ceva, ci despre ceea ce v-am spus acum. Apoi trebuie să mulțumesc domnului Moran Chartier. A, a plecat dânsa numai în sală. Puteți eventual să-i transmiteți mulțumirile mele pentru aceste observații cu caracter pozitiv, vizând uh, propunerea. Pot să vă spun că intenția nu numai a mea, ci și a tuturor colegilor din comisie este să continuăm să cooperăm cu parlamentele naționale. E bine că și Parlamentul European face acest lucru prin intermediul diferitelor sale comisii de resort. Este și intenția noastră de a coopera îndeaproape cu parlamentele naționale de fiecare dată când ne invită, ne ducem, mergem, explicăm, suntem totdeauna gata să ne explicăm propunerile. Cred că este o dovadă de respect pe care trebuie să o arătăm parlamentelor naționale. Apoi, doamna Hautala, Sigur, e vorba de organizare internă, e vorba de modul în care parlamentele naționale și miniștrii din guvernele naționale cooperează unii cu ceilalți, așa că n-am să intru aici în detalii. Îi mulțumesc și doamnei Uscoc. Propunerea într-adevăr respectă principiul subsidiarității. În ultima instanță, e vorba de a asigura un mediu echitabil de activitate pentru companii și protecție adecvată muncitorilor detașați. În 1996 sau chiar mai devreme, când s-a luat o decizie privind muncitorii detașați, acestea erau obiectivele și acestea rămân obiectivele și acum. Atâta doar că între timp au trecut 20 de ani. Ce mai avem? Domnul Le Breton, libertatea prestării serviciilor este o libertate fundamentală conform tratatului și prevede posibilitatea de a utiliza această libertate ca scop al nostru al tuturora. Este o componentă a pieței interne și aș dori doar să vă reamintesc, pentru că e important de știut că piața internă nu e condusă de legea junglei. Piața internă e organizată, are reguli. Avem reguli privind circulația produselor și a bunurilor, avem reguli privind libera circulație a serviciilor și libera circulație a persoanelor. Este un cadru reglementat și exact acest lucru este vizat în propunere. Aceste reguli, în opinia noastră, trebuie să fie clare, trebuie să fie echitabile și trebuie să fie puse în aplicare, ca, da, ceea ce de altfel este și scopul propunerii noastre. Domnul Zviețca ne întreba care este reacția noastră după ce am primit aceste scrisori din partea parlamentelor naționale, unor parlamente naționale. După cum spuneam și când vorbeam de subsidiaritate, în primul rând o să dăm un răspuns fiecărui parlament național și am să răspundem la toate întrebările menționate în scrisoare. Dacă e vorba de subsidiaritate, dacă e vorba despre altceva, nu contează. O să dăm un răspuns ca să se știe exact despre ce este vorba și despre ce este vorba în propunerea noastră. Apoi, împreună cu colegii comisari, trebuie să luăm o decizie și acolo o să ne referim la mecanismul de subsidiaritate. O să reacționăm doar la chestiunea ce ține de subsidiaritate, pentru că trebuie să avem o reacție de ansamblu în contextul acestui mecanism de control al subsidiarității. Cred că în alocuțiunea mea introductivă am spus suficient de clar, am menționat cele trei elemente principale care apar de fiecare dată în aceste scrisori. După o analiză preliminară, suntem convinși că noi operăm uh, în marja de manevră pe care ne oferă principiul subsidiarității. Sigur, există poziții diferite în diferitele state membre. Cele 11 state membre ale căror parlamente ne-au scris spun că nu agrează propunerea și din multe alte motive care țin de fondul propunerii. Am primit apoi și scrisori din partea unor guverne și parteneri sociali și altor state membre, inclusiv din partea unor parlamente, care spun că nu doresc acest cartonaș galben pentru că ei sunt convinși că se respectă principiul subsidiarității. Alții spun că nu mergem suficient de departe. Deci, sunt state membre care spun prea târziu și se merge prea departe, alte state membre spun e prea devreme și nu se merge suficient de departe. Deci Cred, prin urmare, că propunerea noastră e una echilibrată, însă discuția rămâne deschisă. Începem dezbaterea pe marginea conținutului. Va fi o dezbatere de durată, complicată, sub nicio formă ușoară, dar trebuie să vorbim unii cu ceilalți, să ne ascultăm unii pe ceilalți și să vedem dacă putem ajunge la un compromis. Și vom ajunge la un acord odată ce avem majoritate, un consens la Consiliu și, pe de altă parte, în Parlament. Așa se fac legile în Europa. Și trebuie, trebuie, categoric, în opinia mea, să operăm într-o manieră clară și transparentă. Ceea ce privește limitele de subsidiaritate, dacă decidem să mergem înainte, o să avem o dezbatere temeinică la nivelul instituțiilor europene pe această temă și sunt sigură că vom rămâne cu toții și în contact cu membrii parlamentelor naționale. am să propun uh, colegiului ce am propus în martie. O verificare de superioritate nu e o chestiune de rutine, un exercițiu pe care îl luăm în serios și știm că trebuie să-l luăm în serios. E piatră de temelie a tratatului și, sigur, nu poate fi luată altfel decât în serios. Țineți minte că la inaugurarea acestei comisii Jean-Claude Juncker spunea că vom uh, opera masiv pe chestiunile masive și în detaliu pe chestiunile de detaliu. Competențele sunt împărțite, subsidiaritatea le definește și trebuie să vedem la ce nivel este oportună intervenția. În cazul de față, noi suntem convinși că trebuie să intervină la nivel european. Ce facem apoi concret, în materie de conținut, de fond, asta urmează să discutăm după aceea. mai exista un element prezent în multe intervenții ale dumneavoastră, și anume protecția angajaților. Protecție nu înseamnă protecționism. Asta trebuie să fie clar. În materie de protecționism, n-am nicio simpatie am luptat pentru piața unică, am contribuit la realizarea ei, sunt convinsă că trebuie să avem o piață internă bine organizată, însă protecționismul nu are ce să caute pe piața internă. mulțumesc și doamnei Regner și lui Coster, care au avut observații cu caracter pozitiv, apreciind procedura asta, cel puțin propunerea de demarare a dezbaterii, Păi doamna Nibler, întrebați dacă în studiul de impact ne-am uitat și la IMM-uri. Dacă doriți, puteți citi textul studiului de impact. Știm, desigur, că IMM-urile sunt principal angajator din Europa. Știți că le acord foarte multă atenție, sunt în centrul politicilor mele și studiul de impact a încercat să determine și care ar fi consecințele pentru IMM-uri în statele gazdă, și în statele de origine. În ceea ce privește apoi principiul subsidiarității, sunt de acord ca serviciul juridic să analizeze chestiunea, e absolut logic se întâmple așa, și în plus și noi am făcut același lucru cu propriul nostru serviciu juridic. Observația prin Roma 1, am analizat chestiunea și pot să vă spun că după consultarea serviciului juridic pot să vă spun că propunerea noastră este pe deplin compatibilă cu Roma 1 Trebuie văzut care este corelația cea mai apropiată cu care stat membru și mai care legislație trebuie să se aplice într-un moment specific, dar știți că în conformitate cu Roma 1, dacă există legislație care oferă un nivel sporit de, produc- de protecție unui angajat, atunci angajatul respectiv poate prevala de dispozițiile legis- legii respective. Cred, domnule președinte, că am răspuns uh, la toate întrebările privind subsidiaritatea și poate chiar mai mult și sper că am adus un plus de claritate, ceea ce vrește propunerea noastră, motivele din spatele ei și obiectivele, obiectivele pe care le avem cu această revizuire țintită pe elemente specifice. Vă mulțumesc foarte mult! În numele comisiei noastre, vă mulțumesc, domnule comisar, că ați fost astăzi alături de noi și că ați răspuns la multele, multele întrebări pe care le-am avut pentru dumneavoastră. Sunt sigur că o să ne întâlnim și pe viitor, poate nu în acest dosar, poate în altul. Vă mulțumim că ați venit. Dear colleagues, may we continue? Dragi colegi, putem să continuăm? Mulțumesc că continuăm la cererea domnului Zviesca cu punctul 11 uh, procedurile de insolvență și practicienii în insolvență. O să-i rog pe cei care discută în particular să o facă în altă parte. Domnule Sifca, aveți cuvântul. Mulțumesc și îmi cer uh, scuze pentru cererea pe care a trebuit să o fac, dar mă bucur că, mă bucur că i-ați dat curs. La început am încercat să finalizăm uh, uh, negocierile cu Consiliul uh, privind regulamentul cu privire la procedurile de insolvență și tot ce se va întâmpla acum va fi o consecință adoptării acestui document. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în statele membre. Încerc să vă descriu o schimbare de natură pur tehnică. Deci nu este nimic de dezbătut aici. Mm. Între timp, în uh, Polonia, Parlamentul polonez a adoptat o nouă lege care reglementează problema legată de dreptul național în uh, probleme de insolvență și toate părțile care intervin în procesul de restructurare. Ca rezultat, în urma acestei reforme din Polonia, astfel de proceduri de insolvență precum și practicieni în insolvență, toate aceste schimbări trebuie să se reflecte în anexele pertinente din regulament. Vorbim de două anexe. Prima, anexa care conține lista procedurilor de insolvență, anexa A și apoi anexa B, unde avem o listă a practicienilor în insolvență. Deci schimbările care au fost aduse în urma reformei din Polonia au fost convenite cu Comisia Europeană și Comisia Europeană a spus da ă, acestor schimbări. Totuși, în conformitate cu procedura existentă, pentru că trebuie luată o hotărâre comună a Consiliului și Parlamentului European, noi, Parlamentul European, trebuie să luăm și noi o hotărâre. Așa cum am spus, uh, principalul uh, domeniu de aplicare este uh, de natură tehnică. Pe 5 septembrie, prima întâlnire după vară, o să vă prezentăm un proiect de raport și poate că putem să facem un schimb de opinii din nou pur tehnice, pentru că acest uh, text ar trebui să fie disponibil înainte. Termenul de depunere a amendamentelor va fi unul foarte scurt. Vreau să vă asigur că vom termina uh, munca la întreaga procedură în uh, toamnă pentru a ne asigura că regulamentul va intra în vigoare și că nu sunt diferențe mari între uh, schimbările propuse și documentele în vigoare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Întrebări din partea membrilor? Se pare că nu este cazul. Mulțumesc, uh, domnule Țiefca, pentru acest schimb de opinii unilateral, glumește președintele. Continuăm cu punctul 10. Uh, Interpretarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare unde sunt raportor uh, împreună cu Richard Corbett uh, de la Comisia AFCO. O să vă prezint pe scurt cele, rezultatele celor două întâlniri pe care grupul de lucru privind interpretarea și punerea în aplicare a acestui acord uh, pe 7 iunie Grupul de lucru s-a axat pe trei probleme principale. O posibilă schimbare a regulilor de procedură ale Parlamentului, doi, programarea și trei, verificarea temeiului juridic. Aceste probleme au fost discutate în prezența domnului Buzec, și domnul Viland, președintele grupului de lucru din partea AFCO uh, pentru regulamentul de procedură al Parlamentului. Domnul Busec uh, a prezentat principalele provocări pe care le presupune uh, acordul interinstituțional în domeniul programării, Domnul Buzec a spus că uh, comisiile parlamentare sunt în cea mai mare măsură să discute cu Comisia pentru a monitoriza programul anual de lucru și accelerarea procedurilor legislative. Uh, acestea nu trebuie să fie calendarul nu trebuie să fie impus de alte instituții. În ceea ce privește verificarea temeiului juridic, am arătat cât se poate de clar că, indiferent de acordurile interne pentru punerea în aplicare a acestor acorduri interinstituționale, responsabilitățile existente ale comisiei noastre trebuie menținute. Domnul Corbet a fost de acord că. Uh, acest lucru este în conformitate cu amendamentele pe care le-a propus la, regula la regulamentul de uh, procedură. Președintele Parlamentului ar putea să delege această responsabilitate uh, președintelui Comisiei Jurii, care rămâne comisia responsabilă pe fond pentru verificarea temeiului juridic. Apoi am avut o a treia întâlnire grupului de lucru pe 4 iulie am uh, avut un schimb de opinii cu domnul Elmar Brock, uh, președintele Comisiei uh, AFET și cu Bernd Lange, președintele Comisiei INTA în legătură cu mai bune practici de cooperare și partajare a informațiilor în legătură cu încheierea unor acorduri internaționale în alinatul 40 din noul acord interinstituțional. Domnul Lange a explicat că negociatorii trebuie să țină legătura cu uh, comisiile Envi, Tran, Peș, AFCO și Juri și conferința președinților de comisii trebuie să raporteze conferinței uh, președinților. Prima întâlnire a avut loc cu aceste comisii pe 22 uh, iunie. Am participat la acea întâlnire. Au fost uh, enumerate principalele și cele mai comune probleme și uh, greutăți și anume, printre altele, eh, obținerea de informații la timp, accesul la document, eh, clasificarea documentelor, eh, necesitatea de a consulta Parlamentul European ori de câte ori se schimbă temeiul juridic. Domnul Lange a menționat și hotărârea recentă privind Tanzania, care este favorabilă Parlamentului în legătură cu drepturile de a fi informat. Domnul Lange a spus că uh, speră să poată ajunge la un acord sub președinția slovacă. Domnul Brock a adăugat că vor avea loc uh, întâlniri cu comisiile înainte și după fiecare rundă de negociere și că președintele unor uh, comisii ar putea să fie uh, invitat să se alăture negocierilor dacă chestiuni concrete uh, care îi privesc direct sunt negociate. În plus, uh, a spus că uh, se poate conta pe sprijinul juridic al comisiilor jurii și AFCO și uh, pe sprijinul altor comisii. Apoi, grupul de lucru a discutat jurisprudența CEJ, problema Uh, unor camere de lectură sigure, uh, rolul ombudsmanului, TTIP-ul și uh, definirea a ceea ce numim nou. S-a pus întrebarea dacă un acord este mixt sau nu, dacă acest lucru se prevede în dreptul legislația primară. Uh, domnul Broc a spus că această problemă nu este negociabilă și nu trebuie fi, să fie incluse pe agenda negocierilor. Am uh, adăugat uh, că transparența ar putea să aibă și o parte negativă, și anume dezvăluirea firelor roșii care sunt urmate în negociere sau negocieri. Poate că doamna Hautala dorește să mai adauge ceva. Ei bine, a avut loc o discuție interesantă la care v-ați referit. Eu am adăugat că ceea ce s-a creat uh, ca drepturi ale Parlamentului din punct de vedere al accesului la documente uh, în negocierile privind acordurile internaționale. Acest uh, lucru nu a existat. Uh, această metodă a camerelor de lectură a fost uh, creată pentru documente sensibile în ceea ce privește politica, de, politica externă și de securitate atunci când exista al treilea pilon trebuie să știm întotdeauna, să avem în uh, minte că uh, avem dreptul de a fi pe deplin informați și la timp și Parlamentul trebuie să se asigure că primește toate informațiile de care are nevoie. Îi mulțumesc lui Bert Lange pentru eforturile sale, pentru că el a uh, ridicat gradul de transparență în ceea ce privește documentele și doamna comisar uh, Malmström uh, a făcut acest lucru și uh, Statele Unite au stabilit o limită în cadrul negocierilor TTIP în legătură cu documentele care se bucură de acest regim în acordurile internaționale. Mulțumesc nu mai există alte solicitări de intervenție, așadar putem să încheiem această, acest punct și să trecem la punctul 29 contracte de vânzare online și alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri. Și cuvântul îl are doamna Hautala. Acest exercițiu legislativ este foarte interesant, așa încât Deci a fost o propunere legislativă pe 9 decembrie în ceea ce privește piața unică digitală. Unul se referă la furnizarea de conținut digital și cealaltă pe care o abordăm acum Contractul de vânzare online uh, și contractul de vânzare la distanță pentru pantofi, uh, mașini și așa mai departe. Deci cele două propuneri sunt uh, foarte strâns legate și în centrul dezbaterilor între raportori, autorii de avize și așa mai departe a fost relațiile distincte între cele două propuneri. De aceea am uh, cerut președinției uh, slovace, doamnei uh, ministru, dacă este pregătită să accelereze puțin în Consiliu discuțiile pe această temă și poziția privind bunurile materiale, pentru că lucru la conținutul digital, să zicem, textul German este oarecum mai avansată. Uh, uh, și Comisia Jurii știe foarte bine că este conținutul articolului 55 în această privință. Deci, până în prezent, cooperarea a fost uh, foarte bună între colegi în, și în Comisia INCO. Întrebarea care se pune este cum putem să asigurăm un grad înalt de protecție pentru consumatori în era digitală. comisia își propune să trateze separat uh, conținutul digital și bunurile materiale. Distinția are sens atunci când lucrurile sunt uh, simple, însă era digitală nu este întotdeauna foarte simplă. De fapt, uh, complexitatea sa nu ne permite să distingem clar între diferite regimuri juridice atunci când un obiect conține elemente digitale. Să ne gândim la un smartphone. Este un telefon, dar uh, conține software care trebuie actualizat uh, periodic. Uh, gândiți-vă la frigiderul Uh, dumneavoastră în viitor. Nu știu dacă aveți un uh, frigider inteligent, dar atunci când uh, se oprește, asta înseamnă că software-ul nu este în regulă. sistemele uh, cyber physicals Deci încercăm să uh, rafinăm uh, domeniul de aplicare al celor două propuneri, atât cât este posibil, astfel încât consumatorii să nu fie derutați și să beneficieze de certitudine juridică. Acest lucru este crucial. Apoi, este esențial să nu scădem nivelul de protecție a consumatorilor în Europa nicăieri. Acesta trebuie să rămâne ridicat. Puteți să vă imaginați uh, ce se întâmplă? Cum se numea propunerea? Uh, legea uh, europeană comună privind vânzările. Deci să încercăm să găsim niște soluții inteligente împreună cu Comisia. Avem uh, un uh, corpus uh, solid uh, de uh, legi uh, uh care sunt considerate achi. Deci, conținutul juridic și politic al acestei propuneri este foarte dens. Uh, Comisia își uh, amintește acel exemplu care a dat grej în sensul că nu a dus nicăieri legea comună europeană privind vânzările. Însă acum avem o propunere diferită de la Comisie care se referă uh, la uh, probleme care nu au fost uh, abordate de dreptul contractual până acum, produse digitale, semi-digitale și o Uh, garanție prin uh, directiva privind protecția datelor personale. Când uh, consumatorii au acces la produse digitale fără să plătească sume de bani în schimb. În unele statele membre nu există o perioadă definită de garanție pentru produsele pe care le cumperi dar uh, consumatorii pot să beneficieze de uh, o perioadă de garanție de peste 2 ani dacă durata de viață a produsului respectiv este mai mare de 2 ani. Așa se întâmplă și în țara mea și în Olanda. Nu trebuie să uh, îi dezamăgim uh, pe consumator. De aceea mă gândesc că trebuie să analizăm mai bine uh, cum putem să ținem uh, seama de durata de viață uh, a unui produs în garanția pe care o acordăm. Apoi și directiva privind ecodesign-ul. Nu este o nouă idee în legislația europeană, ci o idee nouă, am putea să înglobăm uh, durabilitatea și uh, durata de viață. Apoi, acest lucru are legătură și cu economia circulară care se află în centrul atenției, consumul durabil și protecția mediului uh, ca atare. Deci, uh, aș dori să vă dau calendarul pentru uh, aceasta. Lucrăm uh, strâns cu colegii noștri. Calendarul a fost uh, aliniat astfel încât să putem să progresăm împreună. Vă voi prezenta un uh, proiect de aviz în septembrie, deci termenul de depunere amendamentelor va fi 26 octombrie. Analiza Amendamentul se va face pe 28-29 noiembrie și votul în Comisia Jurii va avea loc în ianuarie 2017 și apoi va merge în plenară. Sunt curioasă să aud părerile dumneavoastră și trebuie să vă spun că am colaborat foarte bine cu domnul Fos, raportor pe articolul 55 privind propunerea cu privire la conținutul digital. Perfect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportoarei doamna Hautala pentru prezentarea sa. Câteva cuvinte doar. Ambiția noastră comună este de a oferi un cadru care să fie și sigur și simplificat pentru întreprinderile noastre europene și care să protejeze consumatorii. Ca să ne bucurăm în totalitate de toate oportunitățile pe care le aduce digitalizarea schimburilor și pentru a le dezvolta. În cele două proiecte de test, încă doamna Autola a spus că există două propuneri făcute de Comisia Europeană. Salut uh, progresele făcute favorabile consumatorilor în profitul consumatorilor, printre care găsim uh, schimbarea poverii uh, probei în cele două texte, ceea ce e foarte interesant. În mod clar, una dintre mize a fost uh, evocată și o să trebuiască să o susținem uh, într-un mod foarte atent și aprofundat, și anume, a spus doamna raportor, tensiunea evidentă care apare între simplificare, fluiditate, în sânul uh, pieței interne cu armonizarea, cu această idee de armonizare și voința de a conserva în statele membre dispoziții uh, care să asigure un nivel ridicat de protecție pentru consumatori. Iată la ce va trebui să ne concentrăm. Susțin demersul cu raportorilor privind directiva numerică și uh, digitală și de asemenea munca raportorilor INCO privind directiva privind vânzările online. Deci toate cele care se aplică textelor uh, în cele două uh, în toate comisiile competente pentru a avea o abordare cât mai coerentă între cele două propuneri și pentru a vedea cum putem face să devină convergente drepturile consumatorilor și în domeniul online. Și voi încheia prin a spune că sper că va trebui să reușim să uh, clarificăm confuziile între cele două texte, să evităm să avem prea multă confuzie în uh, asupra celor câmpurilor de, domeniilor de aplicare ale celor două propuneri, să găsim domeniile comune, să îmbunătățim convergențele, să eliminăm confuziile. Avem deja un calendar de lucru care ne permite să avem timp să reflectăm și să redactăm eventuale amendamente împreună. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Domnul Giambatski. Mulțumesc, domnule președinte, eh, stimată colegă Hautala, dragi colegi, mă bucur că, putem, că pot să-mi eh, exprim avizul asupra acestui dosar atât de important, pentru că se dorește armonizarea contractelor online. Trebuie să facem o analiză aprofundată a acestei chestiuni și aș vrea să vă avertizez față de unele acte care să fie uh, adoptate prea rapid, fără reflexie. Refitul nu este terminat. Uh, rezultatele sunt așteptate în această toamnă și vreau să spun că fiecare decizie care vizează piața unică trebuie să aștepte analiza legată de refit. De asemenea, trebuie să vedem anumite aspecte privind vânzările de bunuri pe internet. Și dacă ne grăbim prea tare acum și nu așteptăm refitul, nu va fi decât mai multă confuzie creată. În ce privește vânzările online, văd aici foarte multe detalii. Vreau să spun că grupul nostru parlamentar este în favoarea acestor mijloace de apărare a consumatorilor Trebuie să mizăm pe definiții și trebuie să încercăm să simplificăm aceste definiții pentru consumator. Consumatorul trebuie să fie obiectivul nostru permanent și acest consumator trebuie să fie mereu cel care câștigă în aceste contracte. Mulțumesc! Domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul uh, acestui text este lăudabil. Cine ar fi împotriva protecției consumatorilor începește contractele de vânzare online transfrontaliere. Dar dacă citim propunerea de directivă, devenim mai dubitativ și aș vrea să dau un exemplu. Devin uh, purtătorul de cuvânt al avizului motivat dat de Senatul francez. E un articol foarte șocant în propunerea de directivă, articolul 3, intitulat Nivelul de armonizare, care împinge această armonizare foarte departe, pentru că este un pasaj care interzice statelor să pună în dreptul lor internațional dispoziții divergente cu cele ale directivei, inclusiv directive mai stricte sau mai uh, permisive. Deci cumva e oare, vorba de o strangulare aici. Ori am văzut dezbatere parlamentare ale Senatului francez și acolo se explică foarte bine că dacă se menține acest articol 3, garanții care sunt acum date de codul civil francez vor fi pur și simplu eliminate. Așadar, să protejăm consumatorii foarte bine, dar să fie o vorba de o protecție și nu de o reducere a protecției care există deja în anumite țări. Deci trebuie să fim foarte atenți la acest articol 3. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Fos. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc și raportorului și până acum cred că am avut o cooperare foarte bună în special în ce privește această distinție între bunurile digitale și bunurile tangibile. Și în aceste momente nu e întotdeauna ușor să faci distinția. Raportul a explicat acest lucru pentru că din ce în ce mai multe bunuri tangibile au încorporat software și prin urmare distinția este din ce în ce mai dificilă. Și cred că aici încercăm să facem o distinție rezonabilă și pentru noi este important să avem convergență și tendință către o soluție rezonabilă ca să putem avea această distinție și dincolo de asta, și este un lucru care deja a fost menționat, avem nevoie de o abordare generală care să țină seama de alte drepturi și de alte chestiuni care vizează piața digitală atunci când e vorba de uh, regulamentul de bază privind protecția datelor, dar și directiva privind drepturile consumatorilor și alte lucruri care trebuie luate în seamă, cred că ar trebui să avem o aproximare cât mai mare, pentru că atât pentru consumator cât și pentru companie este, cred, important să ne asigurăm că aceste texte sunt armonizate. Și acum vorbim despre această zonă online, cred că este important să ducem armonizarea cât mai departe cu putință. și avem nevoie de mai multă armonizare pentru că lumea devine din ce în ce mai mică. Deci cred că ar trebui să aproximăm legile cât mai mult ca să nu avem, uh, să avem cât mai puține discrepanțe și asta este un lucru pe care l-am dezbătut uh, întotdeauna a armonizarea și aproximarea legilor și evaluarea impactului legilor, acestea pot duce la distinții relevante între bunuri digitale și bunuri tangibile, care poate că nu e considerat o problemă atât de importantă. Deci cred că suntem pe calea cea bună și cred că atunci când e vorba de aproximarea legilor și de evaluarea Impactul legislației. Vom uh, evolua uh, mai aproape unii de ceilalți uh, de-a lungul timpului și nu vom deschide căi legislative diferite. Cred că nu cred că ar trebui să avem o lege pentru bunuri digitale și una pentru bunuri tangibile și pe aia încă una pentru vânzarea de bunuri tangibile online. Deci asta ar fi foarte fragmentat, dar cred că Trebuie să avem o abordare comună, ne aflăm pe calea cea bună a unei abordări comune și vreau să-i mulțumesc raportoare. Domnul Raniev. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, o serie de cetățeni europeni evită cumpărăturile online pentru că au dubii în ce privește modul în care sunt protejate drepturile lor. Adesea nici nu știu care sunt drepturile lor și pe care de consecință ezită și mai mult să facă achiziții transfrontaliere. Se tem de probleme atunci când uh, trebuie să facă reclamații sau dacă, de exemplu, un produs nu le este livrat. În consecință, acest nou cadru legislativ trebuie să țină cont de uh, provocările acestui nou sector dinamic. Uh, piața unică presupune reguli comune pentru achizițiile online sau offline. Cred că altfel n-am face decât să întărim și mai mult fragmentarea pieței. De aici apare întrebarea privind eficacitatea propunerii și riscul uh, ca ea să complice lucrurile în loc să le faciliteze. Noile reguli antrenează noi dispoziții comune de protecție a consumatorilor, mai mult acces uh, la mai multe produse, la costuri mai mici, dar și cu o protecție mai puternică. Raporturile obligatoare ar trebui să fie echilibrate. Pe de o parte, o protecție puternică, dar fără o încărcare suplimentară pentru companii. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hautala, dacă dorește să încheie, sau comisia, dorește comisia să ia cuvântul? Sunt foarte curioasă să aflu ce uh, crede comisia și aș vrea mai ales să întreb uh, în legătură cu această idee a unei soluții inteligente. Cum ar uh, putea conține contractele un element legat de durata de viață a produsului conform așteptărilor consumatorului? Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, că ne dați posibilitatea să intervenim foarte pe scurt pe trei teme, toate menționate de câțiva membri ai Parlamentului și am să încep cu uh, chestiunea menționată de doamna Hauta la durata de viață. Durabilitatea e un lucru pe care Comisia îl ia în serios. Tocmai am adoptat un plan de acțiune în acest sens. Vrem să avem produse mai durabile. Problema e cum se poate realiza acest lucru. Noi credem că dacă s-ar da legislație specifică pe produse și nu la generală, să luăm exemplul unui aspirator. Da? Cumperi un aspirator, există directiva ecodesign și legislația aferentă care cere ca un aspirator să poată fi utilizat timp de 5.000 de ore. Dacă se introduce un termen în legislația prin vânzările care să fie o măsură universală, acoperind o diversitate uriașă de produse. Dacă vrei să ai produse durabile, criteriul nu e factorul timp, ci este frecvența și intensitatea utilizării. Deci, un aspirator dacă l-ai doi ani de zile și l-ai folosit puțin, mai funcționează și după aceea. Dacă îl folosești din greu, s-ar putea să se strice după un an. Deci, vreau să spun că noi am ales următoarea abordare. Dacă vrem să creștem durabilitatea, haideți atunci să dăm legi pe tipuri de produse care să țină cont de tipul și durata utilizării, pe când în legislația privind vânzările, uh, am avea doar o singură măsură aplicabilă unei game mari de produse. Băi, un alt lucru menționat de mulți membri ai Parlamentului, de plină armonizare. Noi am venit cu această propunere de armonizare de plină, pentru că doar așa, în opinia noastră, putem atinge cele două obiective pe care ni le-am propus. Odată, comercianții, mai ales cei care sunt IMM-uri ar trebui să opereze cu un singur set de reguli pe baza cărora să-și poate vinde produsele oriunde în Uniunea Europeană. Dacă ai armonizare minimă sau armonizare completă combinată cu elemente de armonizare minimă, comercianții trebuie să vadă ce măsuri s-au adoptat la nivel de stat membru în materie de armonizare minimă. Asta înseamnă costuri suplimentare și obiectivul nu mai atins. Un alt obiectiv uh, vizează nivelul de încredere a consumatorilor, ca consumatorii să aibă încredere să cumpere produse respective. E important ca acești consumatori să știe că există un nivel de bază și atunci merg cu toată încrederea în străinătate, știu că sunt proteja de aceleași măsuri la un nivel rezonabil. De aceea considerăm noi că armonizarea deplină este de preferat și că o combinație de armonizare de plină cu armonizare minimă nu satisface aceste obiective. Și apoi altă chestiune menționată de câțiva membri ai Parlamentului, cum să facem distinția între propunerile privind conținutul digital și propunerile privind vânzările online. Trebuie să existe o diferențiere, spunem noi, N-am, am venit cu o sugestie, dar nu spunem că e literă de Evanghelie. Legislatorul poate să o modifice, însă obiectivul distinției trebuie să fie unul dublu. Odată, trebuie să se asigure o abordare care să reziste în timp și apoi să realizeze o diferențiere pe plan practic. De exemplu, unde se află defecțiunea? Cumpărați o mașină de spălat, apăsați butonul de start, nu funcționează defecțiunea poate fi în soft sau defecțiunea poate fi de ordin mecanic. Consumatorul nu știe. Nici nu are cum să știe. Dacă natura defecțiunii face distinția în termeni practici, atunci înseamnă că consumatorul trebuie să poată identifica natura Uh, defecțiunii pentru a ști uh, de ce drepturi beneficiază. De prea mult se cer de la un consumator. Cu o mașină de spălat poate poți afla, dar dacă e vorba de un aparat TV, nu mai poți. Noi spunem atunci următorul lucru. Uh, trebuie să fim precauți. Există distinția aparent facilă, dar în realitate situația e mult mai complexă și trebuie să găsim o soluție. Și apoi, rezistența în timp e o măsură care trebuie să fie uh, potrivită acum, dar să rămână aplicabilă în 10-15 ani de acum încolo. Internetul lucrurilor e în plină mișcare. De asemenea, alte categorii de produse uh, vor fi, tot mai multe categorii de produse vor fi disponibile pe internet și asta în ritm exponențial. Exponențial. Deci avem nevoie de soluții care să reziste la testul timpului. Mulțumim, spune domnul președinte, cred că putem încheia acest punct. Sau doamna la mai dorește să intervină? S-a, menționat uh, chestiunea acestui refit. Președinția slovacă s-a angajat să accelereze puțin lucrurile cu propunerea prin bunurile tangibile ca să putem uh, face lucrurile așa cum trebuie, în manieră armonizată. Însă, în același timp, intenționăm să avem un studiu privind propunerea privind bunurile tangibile și uh, ecodesignul și mai este o chestiune nemenționată, acest planned obsolescence, uh, stricarea programată, sunt uh, produse care înșală orice așteptare legitimă. E o chestiune orizontală și nu poate fi abordată doar pe plan sectorial, dar sigur o să continuăm discuțiile. Vă mulțumesc tuturor, spune doamna Hauer. With the kind permission of Mrs. Um, Regner, could we... Cu permisiunea doamnei Regner, oare am putea să luăm întâi punctul 31, pentru că doamna Hautala trebuie să plece. Și dumneavoastră trebuie să plecați. Suntem la punctul 30. Schimb de opinii privind dezvăluirea informațiilor ce țin de impozitul pe venit. Dau cuvântul doamnei Regner, raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că nu pot accepta schimbarea de program, dar nici eu nu mai am foarte mult timp. Domnul comisar Hill a plecat, dar ne-a rămas propunerea lui, înaintată pe 12 aprilie. E important să precizăm aici că este vorba de modificarea directivei prin contabilitatea și colegii de la Econ se ocupă de acest tema. Unternehmen schulden es nicht nur den Steuerbehörden und den Staatshaushalten. Firmele, sigur, trebuie să asigure condițiile de transparență, dar în același timp se impune și realizarea unui schimb de informații. Și apoi, publicul trebuie să știe ce se întâmplă, că bunurile și serviciile nu apar așa din neant și nu ci sunt generate de un stat membru, de o structură, sunt niște salariați acolo, atunci firmele au niște drepturi și niște obligații în contextul societății în care funcționează. Aceasta este abordarea pe care trebuie să o avem. La nivelul Parlamentului European, săptămâna trecută, am votat raportul Tax 2. Acest raport include o serie de elemente Plenara a spus uh, că propunerea Comisiei în 12 aprilie prezenta o anumită, un, un pas înapoi, fiind vorba acolo de uh, praguri în termen de dezvăluire, de, de dezvăluire publică a acestor informații. E vorba de prag, acest prag de 250 de milioane. Uh, sincer, uh, nu, nu înțeleg foarte bine de unde această observație. Noi am operat și cu alte praguri în legislația anterioară, în directiva privind transparența și pentru sectorul extractiv, aveam praguri mult inferioare. La fel în directiva privind drepturile acționarilor. Și aș face aici un apel la raportori din umbră, haideți să încercăm să fim mai coerenți puțin, apoi domeniul de aplicare. Comisia, se spune, nu a prevăzut o declarație publică de la stat la stat ci una generală plus paradisuri fiscale. Deci se face trimitere la faptul că va fi foarte greu să se obțină informații din afara Uniunii Europene. Este o lacună enormă în propunerea Comisiei. Și un al treilea element pe care doream să-l menționez în cazul nerespectării directivei, trebuie să ne gândim la sancțiuni. SwissLeaks, Panama Papers, LuxLeaks, de asta ne-au ajutat să ne dăm seama de cum stau lucrurile de fapt, au ieșit multe lucruri la lumină și noi, cei care dorim ca adevărul să iasă la lumină, trebuie să mărturisim că este foarte greu să dobândim acces la foarte multe informații. Deci, greu să mergem înainte, să arim o declarație de la țară la țară publică. Acestea au fost elementele care mă, mă, mă interesează în mod deosebit uh, și sigur aștept să discut cu raportori din umbră, să vedem dacă putem să ne înțelegem puțin în acest dosar și aș dori să închei cu calendarul prevăzut, lucrăm peste vară și apoi în octombrie, 12 13 octombrie, prezentăm raportul Așa că în septembrie trebuie să fie trimis la tradus. Apoi termenul pentru amendamente 27 octombrie. Și apoi cât mai rapid să trecem prin toate comisiile până la vot. Sigur, trebuie să cooperăm uh, îndeaproape cu Comisia Econ, mai ales când e vorba de declarațiile țară la țară. Domnul Ciambaschi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, în numele colegului Karim, pe care îl reprezint, doresc să o felicit pe doamna Regner. Grupul ECR sprijină în general aceste propuneri, mai ales după scandalul LuxLeaks, considerăm că propunerea este bună, pentru că vizează multinaționale și că informațiile urmează să fie făcute publice într-o manieră treptată. Considerăm că extinderea domeniului de aplicare la IMM-uri, de asemenea, reprezintă potențial o, o mare povară și considerăm de asemenea că multinaționalele ar trebui să se află în centrul atenției în contextul acestei propuneri, pentru că asta ar afecta competitivitatea noastră în raport cu statele terțe. Eh, discuțiile vor fi aprinse categoric și statele terțe nu intenționează să meargă dincolo de normele OECD. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Regner pentru prezentarea introductivă și aș avea și o serie de observații pentru că în săptămânile și lunile care vin o să intrăm și în detalii. După Parma Papers și LuxLeaks, trebuie să ne punem o serie de probleme de principiu. Dorim să se termine cu acest circ fiscal? Dorim ca impozitele să fie plătite acolo unde se generează valoarea respectivă? Cum asigurăm transparența? ce posibilități există. Vorbeați de raportul taxă 2, votat în plen săptămâna trecută. În această dimineață am aflat că s-a constituit și o comisie de anchetă pentru Panama Papers. Este nevoie de răspunsuri categoric și cetățenii europeni așteaptă aceste răspunsuri. De asemenea, se așteaptă să abordăm această problemă a evaziunii și a fraudei fiscale. Evaziunea fiscală n-ar fi o problemă atât de mare dacă statele membre s-ar putea pune de acord asupra unui reper comun pentru eh, impozitul pe firme, pentru firme. Cum am putea opera altfel? Dacă avem așa ceva, optimizarea fiscală ar deveni mult mai ușor de realizat în diferitele state membre. Și apoi mă gândesc la Brexit. Știți că n-a lipsit acolo bunăvoința Parlamentului. Statele membre ar fi putut să fie puțin mai active. Bun, comisia a venit cu propunerea, detaliile urmează să fie discutate. Eu îi mulțumesc raportoarei. Uh, pentru această ofertă de uh, uh, negociere și discuții cu raportorii din umbră. Personal, ce mi se pare important este necontracararea propunerilor BEPS ale OCDE-ului. Cred că avem această răspundere de a crea o condiție egală și echitabilă pentru toată lumea și nu trebuie să acceptăm neapărat propunerile OCD-ului. Firmele din statele terțe care au filiale în Europa trebuie să fie incluse și, într-adevăr, va trebui să facem eforturi în direcția acestei armonizări pragul propus mi se pare o, just dacă vrem echitate și dacă vrem o aliniere la sugestiile OCDE. Ați menționat și alte directive, directiva privind acționarii, chestiunea a fost deja discutată, dar sigur o să revenim asupra ei. Și apoi articolul 48, C2, aici trebuie, va trebui să intrăm în detalii și să vedem dacă informațiile propuse pentru a fi comunicate de către firme se justifică cu adevărat sau dacă nu cumva ar trebui să ne gândim la eventuale modificări pentru a nu dezavantaja cumva firmele europene în concurența internațională. Asta a fost prima mea reacție și aș mai avea o întrebare. Cum rămâne cu problema competențelor cu uh, Comisia Econ. Ce procedură va fi aplicată? S-a reglementat chestiunea? Nu, încă nu s-a clarificat situația, înțeleg. Bun, încă suntem în discuții. Vă mulțumesc. Uh, thank you. Now, uh, the, uh, the conflict of, of competence has not been uh, uh. vom uh, discuta această problemă uh, a competenței printr-o mediere cu domnul Busec. Doamna Regner dorește să comenteze. Trebuie să începem activitatea formală. Am așteptat uh, din cauza acestei probleme a competenței, însă nu trebuie să așteptăm la infinit uh, este un uh, subiect important, deci trebuie să începem să lucrăm asupra lui. Deci mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și pentru contribuțiile dumneavoastră. Aștept să lucrăm împreună. Dacă Comisia dorește. Doamna Wikström. Mulțumesc, mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul, chiar dacă am venit în ultimul uh, moment. Uh, raportarea de la țară la țară este un subiect care mi este drag mie și grupului meu. Am abordat acest lucru în raportul Coferati și mi-aduc aminte că au fost discuții înflăcărate. Cred că acest lucru o trebuie să ne mulțumesc. Cred că este potrivit în acest context să vorbim despre raportarea de la țară la țară. Și trebuie să avem în vedere că acest lucru este uh, așteptat din partea cetățenilor care doresc să combată acest tip de uh, fraudă și uh, de beneficiere de avantaje. Trebuie să luăm lucrurile foarte în serios. Apoi, importanța transparenței care să permită oamenilor să aibă încredere în uh, sistemul politic. Trebuie să facem uh, tot ce ne stă în putere pentru ca acest lucru să se întâmple. 75% potrivit Eurobarometrului din uh, uh, iunie anul acesta spun că doresc ca Uniunea Europeană să uh, Uh, întreprindă mai multe acțiuni. Nu este un lucru pe care trebuie să-l lăsăm deoparte, este o obligație. Am o serie de îndoieli în legătură cu uh, o listă uh, neagră a jurisdicțiilor care nu cooperează. Uh, instituțiile extractive sunt uh, prietenii celorlalte sectoare, însă dacă cerem Uh, rapoarte de la țară la țară pentru anumite sectoare, de ce să nu o facem pentru toate sectoarele? Asta este o întrebare. Apoi, uh, pragurile. Trebuie să le analizăm foarte atent pentru a realiza un echilibru. Așa cum uh, propune Comisie, exclude 85 până la 90% din multinaționalele din întreagă lume. Asta pare așa la primă vedere uh, puțin problematic și nu este o exagerare. Aștept să lucrez uh, cu colegii și sper ca în final să ajungem la o poziție comună uh, solidă și mă bucur că m-am reîntors în comisia jurii. Dacă comisia dorește să facă o scurtă declarație, pentru că nu prea mai avem timp, Vă mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint. În primul rând, ne bucurăm că Parlamentul uh, discută această uh, uh, această propunere privind eludarea fiscală. Acest lucru este foarte important. Vom lucra împreună cu noastră, doamna Regner, cu raportorii din umbră, Consiliul uh, a finalizat prima lectură a propunerii sub, uh, uh, sub președinția olandeză și până la sfârșitul acestui an, sub președinția slovacă, vrem să ajungem la un acord. Vreau să vă spun câte ceva în legătură cu pragurile. Vreau să vă explic că pragurile pe care le-am uh, selectat uh, sunt, uh, reflectă faptul că nu vrem să împovărăm toate întreprinderile cu sarcini administrative. 50 de milioane, 10% din multinaționale vor trebui să facă uh, uh, astfel de raportări. Uh, 90% din multinaționale uh, Uh, suntem gata să discutăm acest lucru cu Parlamentul și toate aspectele implicate. Mulțumesc pentru această explicație care este importantă. Prin urmare, cred că putem să încheiem discuția pe această temă. Nu putem să trecem la punctul 31 pentru că doamna Hautala nu mai este în sală. Deci o să trecem la punctul 32 o politică coerentă a Uniunii Europene pentru industriile culturale și creative. Are cuvântul uh, raportorul uh, doamna Comodini Cacean. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În esență, este un raport foarte scurt Cultura joacă un rol semnificativ în economia Uniunii Europene, totuși eh, cultura și sectoarele creatoare din Europa nu exploatează avantajele pieței unice. Există o fragmentare eh, excesivă a pieței, care este o barieră. Eh, argumentul pentru lansarea noului program este că cultura și sectoarele creatoare nu exploatează avantajele pieței unice, din cauza unei fragmentări uh, excesive, mm, noul uh, program uh, creativ vrea să întărească sectoarele creatoare, digitalizarea și trecerea la economia digitală. Se așteaptă să se pună mai mare accent pe circulația transnațională a operelor de artă, venituri mai mari pentru sector. Deci, domeniul de aplicare, conceptul industriei creatoare uh, este uh, foarte larg. Uh, patrimoniul cultural, radio, televiziunea, publicațiile, mass media, arhitectura, designul, uh, publicitatea, moda sunt uh, modele de afaceri diferite, însă putem să identificăm uh, probleme care sunt comune acestor industrii creatoare. Unele din aceste au posibilitatea de a crea locuri de muncă prin exploatarea proprietății intelectuale creativitatea trebuie să fie stimulată în toate sectoarele economiei prin uh, accesul la toate formele de inovare. Unul dintre, una dintre provocările cele mai mari este de a con, uh, crea uh, condiții de, investim, de investiții și capacitatea sectorilor de a lucra transfrontalier. Apoi uh, trebuie încurajat spiritul uh, întreprinzător Uh, întreprinderile, IMM-urile trebuie să se adapteze și să-și regândească întreaga abordare. Asta are nevoie de un cadru care să susțină IMM-urile, să îmbunătățească accesul la finanțare, posibilitățile de management și culturi uh, antreprenoriale. Unele dintre priorități includ necesitatea de a elabora un cadru de politică coerent și durabil pentru promovarea și protecția culturii și industriilor creatoare pentru atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene. De asemenea, cadrul juridic pentru era digitală, ținând cont de specificitatea sectorului și pentru o îmbunătățire a, a uh, remunerării uh, creatorilor. Trebuie să arătăm foarte clar că scutirile de răspundere se pot uh, uh, aplica numai prestatorilor de servicii online neutri. În ciuda faptului că mai mult conținut creator se consumă astăzi uh, cu uh, servicii, cum ar fi servicii de agregare a conținutului, nu uh, am asistat la o creștere a veniturilor în urma acestui consum crescut. Acest lucru a, a creat un decalaj de valoare, value gap, care uh, presupune venituri care nu ajung la creatori. Uh, a apărut o piață incorrectă care amenință sănătatea uh, sectorului creativ și accesul la piața unică digitală. Pentru acest lucru este nevoia de soluții bazate pe dovezi și conduse de piață. Uh, calendarul uh, pentru acest raport, uh, cel puțin pentru proiectul de raport, termenul este scurt, termenul de depunere a amendamentelor este 6 septembrie și discutarea amendamentelor și amendamentelor de compromis în octombrie. Aceasta înseamnă că putem să avem o întâlnire a raportelor din umbră între octombrie și noiembrie. Votul va avea loc uh, în decembrie, însă acest lucru trebuie confirmat uh, în decembrie în plenară. Aștept uh, să ascult părerea raportorilor din umbră și aștept să lucrez cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc, domnul Giambaschi. De ani în șir ni se spune că industriile culturale uh, generează uh, valoare adăugată și sunt înclinată să cred. În rapoartele pe care le-am elaborat, am apărat drepturile autorilor și am apărat uh, întotdeauna o remunerare demnă a creatorilor. Însă este vorba aici de un domeniu mai larg Industriile eh, culturale stimulează inovarea și noile tehnologii și fac parte integrantă din educația politicilor urbane și uh, altor politici. Trebuie să introducem schimbări în cadrul legislativ, însă acest lucru trebuie să se petreacă la nivel național. Aici nu trebuie decât să facem un schimb de informații asupra bunelor practici și să ajutăm statele membre care au nevoie de asistență pentru reformularea legislației lor. Armonizarea ar fi bună în materie, piața este în continuare fragmentată, dar este și dinamică și volatilă. și pentru a face față acestor uh, probleme, statele membre trebuie să aplice strategii și o finanțare pertinentă. Toată lumea trebuie să fie câștigătoare și creatorii și industria culturale. Mulțumesc! Mr. Negrescu? Domnul Negrescu. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, cred că trebuie să ne concentrăm pe aspectele juridice ale documentului. Cred că aici uh, putem contribui la document și cred că trebuie să subliniem mai mult nevoia unui cadru legal comun atunci când vorbim despre uh, sectorul cultural uh, și creativ, nu doar industrie creative. Cred că dacă ne referim la un întreg sector, e o formulă mai largă și ne permite să ne referim la toate aspectele și problemele legate de acest domeniu. În al doilea rând, cred că trebuie să definim uh, conceptul uh, industriei sau sectorului uh, cultural, creativ, pentru că sunt interpretări diferite în Europa. În același timp, cred că trebuie să facem tot ce este posibil pentru a crea un cadru legal bun pentru Uh, lanțul valoric, mai ales în contextul digital, așa cum a menționat raportorul, dar în același timp să încercăm să protejăm uh, antreprenorii sau creatorii împotriva pirateriei și falsificării. Cred că trebuie să ne referim la asta foarte clar în raport și sigur să încercăm să protejăm sectorul uh, cultural și creativ al Europei. În același timp, cred că trebuie să avem o abordare echilibrată să punem în balanț consumatorii, creatorii și furnizorii de servicii ca să permitem uh, tuturor să câștige din acest uh, joc. Acest sector e foarte important pentru economia europeană, dar este important pentru că toți acești jucători joacă un rol cheie și trebuie să definim acest rol, trebuie să ne asigurăm că există o îmbunătățire de, în a tuturor, dar mai ales a autorilor și creatorilor, după părerea mea. În fine, dar la fel de important, cred că trebuie să introducem uh, ceva în legătură cu antreprenoriatul în domeniu, să stimulăm mai mult uh, afacerile și să introducem ceva care să ajute statele membre să dezvolte mai departe acest sector. Și încă un lucru, nu cred că ar trebui să fie uh, determinat de piață, așa cum a spus raportorul, ci de oameni sau de creatori. Deci, vom vedea aceste lucruri în amendamentele pe care grupul nostru le va face. Mulțumesc. Domnul Chester. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă, pentru raportul noastră. Dacă vrem să avem o veritabilă politică a Uniunii Europene pentru sectorul cultural și creativ, nu trebuie să uităm că uh, oamenii creatorii sunt în centrul culturii și uh, trebuie să înțelegem că, în primul rând, uh, creatorii sunt cei mai afectați în, uh, în uh, era digitală. Mulți muzicieni, mulți actori, dansatori ar dori Uh, să aibă locuri de muncă care să le permită de siguranță, de securitate socială, de o protecție socială la momentul în care se retrag. Și ca să se ajungă la acest lucru, trebuie răspuns la întrebarea cum în, nego- în cadrul negocierilor cu intermediarii, cum pot uh, creatorii să-și vadă drepturile respectate și uh, aplicate? Și atunci societățile de gestionare a drepturilor uh, colective uh, vor avea de jucat un rol foarte important. Pentru că în felul acesta, și numai în felul acesta, creatorii pot negocia pe picior de egalitate și drepturile sociale le pot fi aplicate. Deci cred că trebuie mai multă transparență pe scara valorilor, mai ales în sectorul muzical. Pentru că până la urmă și muzicienii trebuie să poată beneficia de pe urma uh, valorii pe care o creează. Deci e nevoie de o mai bună repartiție a, a veniturilor. De exemplu, marile companii cum uh, YouTube uh, trebuie să contribuie mai mult către artiști, către creatori, către cei care creează conținutul pe care îl distribuie. E foarte bine să avem o politică coerentă în domeniu și cred că aici vom putea vorbi de un liber acces uh, la cultură și în același timp de o justă remunerare a artiștilor, a creatorilor. Mulțumesc. Dorește Comisia să spună ceva? Foarte pe scurt, am uh, ascultat uh, raportorul, mă scuzați, nu comisia. Uh, am ascultat ce uh, spun colegii, cred că gândim uh, cam pe aceeași direcție și sunt nerăbdătoare să colaborez cu toți. Mulțumesc! Mulțumesc, prin urmare putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul 33. Prezentarea raportului de misiune realizat în urma vizitei Comisiei Juridice în Georgia, 29 martie, 1 aprilie. Vă fi foarte succint. Delegația noastră n-a fost foarte numeroasă. A fost doamna Bergeron, doamna Hautala și doamna, nu, doamna Hautala și cu mine. și în aceste două zile pe care le-am avut la dispoziție am aflat că Georgia face progrese importante în ce privește reforma sistemului judiciar. Au uh, implementat noi instituții și Problemele care există acum sunt evident cele legate de implementare, dar se poate spune că direcția uh, în care justiția georgiană evoluează este direcția corectă. Vreau doar să vă ofer o listă scurtă de instituții mm, pe care le-am vizitat, fără nume. Ambasada Uniunii Europene, ne-am întâlnit cu șeful misiunii de monitorizare UE în Georgia, președintele Parlamentului, uh, uh, societatea civilă, cu președintele adunării parlamentare Euronest, de asemenea liderul uh, opoziției, președintele Curții Supreme al Georgiei, președintele Curții Constituționale, uh, viceministrul de externe, primul ministru, ministrul justiției și ministrul de stat pentru integrarea europeană și euroatlantică. Foarte multe ședințe într-un timp foarte scurt. Întrebări. Dacă nu, atunci continuăm Punctul 34. Raport de misiune în urma vizitei Comisiei pentru Afaceri Juridice la Beijing, China. Și dintre membri, domnul Giambatski ar putea să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei pentru această vizită bine organizată. Sunt convins că n-a fost ușor să organizeze o astfel de vizită. Autoritățile chineze nu au fost flexibile. Pot spune în general că cei care ne-au invitat uh, au dat dovadă de multă ospitalitate mai puțin începește rezoluția Parlamentului European privind statutul de economie de piață a Chinei. Așadar, era mai degrabă o problemă de organizare a timpului în această vizită. Am discutat despre drepturile de autor. După cum știți, China are o mare problemă cu contrafacerile chiar și în hotelul nostru, a fost un caz de, de bani falsificați, de bagnote falsificate, contrafăcute. Vom continua să cooperăm cu China. Autoritățile chineze ne-au confirmat dorința lor în acest sens. Și trebuie să cooperăm pentru a închide uh, fabricile unde se fac uh, aceste produse false, contrafăcute. Autoritățile chineze au cerut mai multă cooperare în domeniul schimbului de informații. Autoritățile chineze doreau de asemenea să discute despre probleme de mediu și de protecția mediului, dar comisia noastră nu a fost cel mai potrivit interlocutor pentru acest subiect. În concluzie, aș vrea să mulțumesc încă o dată secretariatului și, de asemenea, doamnei Comutini pentru negocierile și diplomația de care au dat dovadă într-o situație nu dintre cele mai facile. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Că uh, a fost o delegație foarte bună. A fost uh, ședințe și întâlniri cu reprezentanți și oficiali de la agenții uh, din China care dar am văzut că e clar că urmează toți un scenariu și cred că toți colegii au recunoscut că acest lucru, că la toate ședințele noastre eram, eram foarte flexibili și foarte deschis către orice întrebare și de a oferi informații, dar întotdeauna am fost, sau adesea am fost primiți așa ca un uh, un scenariu pe care îl executau uh, omologii noștri chinezi. Totuși, noi am ridicat uh, în mod liber chestiuni pe care le considerăm importante în dialogul UE-China și lucrurile care a fost luat notă uh, în cadrul delegației chineze. Cred că cele mai sincere discuții au fost la sub Curtea Supremă și la uh, Parlamentul chinez. Rezoluția Parlamentului, așa cum a spus domnul Giambaschi, privind statutul de economie de piață a Chinei, a ridicat uh, anumite îngrijorări și am reușit cel puțin să reducem tensiunile cu interlocutorii chinezi, indicând faptul că uh, Uniunea și-a respectat întotdeauna obligațiile internaționale și uh, va continua să facă același lucru. Nu s-a mai ridicat uh, chestiunea după prima ședință de la adunarea populară și probabil că s-au dat instrucțiuni la nivel ca să se evite subiectul acea alte ședințe. Toate ședințele au fost monitorizate de cineva de la Congresul Poporului, chiar dacă nu erau vorba de ședințe cu reprezentanților direcți. Există o înțelegere din ce în ce mai um, largă că sectorul judiciar încearcă să devină mai independent de partid în China. Totuși, statul de drept în sensul său original e mult, foarte departe de a fi realizat și mai degrabă este uh, o domnie a legii, dar nu un stat de drept. S-au făcut progrese începește uh, și discuții începește aplicarea proprietății intelectuale și de asemenea la stabilirea unor curți speciale pentru acest subiect și am văzut o revizuire a legilor privind uh, brevetele și copyright și alte legislații în domeniu. Totuși, afacerile uh, companiilor europene și ne-am întâlnit în delegație cu câteva dintre ele, încă se confruntă cu obstacole și tratamentul incorrect, începește procedurile judiciare, înregistrarea și aplicarea deciziilor, mai ales începește uh, pirateria și falsificările. Ședințele au indicat clar că unul dintre scopurile Chinei este să devină un lider puternic în inovare și tehnologie, și că adoptă o politică agresivă pentru a se asigura că această țintă îndeplinită. Asta cred că are nevoie de o reacție puternică din partea noastră, prin care să ne concentrăm pe comunicarea structurilor de dialog pe care avem cu China, ca să ne asigurăm că know-how-ul european este protejat, să ne asigurăm că atunci când ne adaptăm legislația la uh, era digitală, trebuie să înțelegem evoluțiile din China, și s-a spus, ni s-a spus că ar trebui să așteptăm schimbări legislative în ce privește IPR-ul foarte curând și în special schimbări care vor adopta această legislație la era digitală, dar cred că este de asemenea important să nu uităm dinamica uh, protecției drepturilor intelectuale în China, care e foarte diferită de a noastră și care se concentrează ori pe protejarea materialelor dezvoltate de către China sau pe luarea know-how-ului european și apoi a dezvolta. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Întrebări din partea colegilor? Doamna Hannibal și eu am participat la această delegație și aș dori să adaug că și eu vreau să le mulțumesc foarte mult celor care ne-au ajutat cu organizarea și Terezei, care a fost liderul echipei. A fost o experiență deosebită, fascinantă și sunt pe deplin de acord cu cele spuse până acum. Evident, sunt într-o perioadă de tranziție, se trec de la o țară închisă și la o economie închisă, la una deschisă și se protejează instinctive. A fost însă interesant, n-a fost practic un dialog. Ei ne spuneau ce aveau de spus, noi am încercat să răspundem cum am putut mai bine, dar nu a fost uh, chiar un dialog propriu-zis. Asta nu înseamnă că a fost lipsit de merit. Contactele de acest gen sunt utile, pentru că cu cât mai multe avem, cu atât mai mult uh, îi ajutăm să se deschidă. Mulțumim. Și acum punctele de la 35 la 38, control actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. Îi dăm cuvântul doamna, doamnei Kaufman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt ultimele patru dosare ale mele ca raportoare pe actele delegate și actele de punere în aplicare. Am ceva vești bune. Nu sunt obiecții privind aceste patru rapoarte, așa că putem încheia ședința pe notă pozitivă și merge liniștiți în vacanță. E ultimul raport al meu pe această temă și doresc să-i mulțumesc domnului Scrimali pentru sprijinul oferit și vă doresc tuturor vacanță plăcută. Întrucât se confirmă că nu sunt obiecții, putem încheia nu doar aceste puncte de pe ordinea de zi, dar și activitatea noastră de astăzi. Vă doresc uh, o vacanță plăcută tuturor și ne vedem în septembrie. La revedere!